Colleagues, can I bring the meeting of the Transport Committee? Dragi colegi, haideți să începem ședința Comisiei noastre de transporturi. În fața dumneavoastră aveți proiectul de ordine de zi, deci putem adopta ordinea de zi, cred. Apoi urmează aprobarea procesului verbal al reuniunii din 31 mai 1 iunie. Putem aproba acest proces verbal. Mulțumesc. Și înainte de a trece la raportul doamnei Jensen cu privire la sistemele de transport inteligente în domeniul transportului, aș dori să salut un grup de vizitatori din țările de jos, din partea domnului Van Dalen, care vor participa la dezbaterile noastre în această după-amiază. Sperăm că veți uh, considera aceste discuții ca fiind interesante și că veți învăța câte ceva din discuțiile noastre. Noi întotdeauna suntem încântați, avem vizitatori în uh, comisia noastră, în lucrările, în ședințele comisiei noastre. Vă urăm bun venit și sperăm să vă placă această dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Jensen cu privire la sistemele de transport inteligente în domeniul transportului. Examinarea amendamentelor. Doamna Jensen, aveți cuvântul. Yes, thank you, Chairman. Well, this is very quickly done. Mulțumesc, domnule președinte. Vom face acest lucru foarte repede pentru că nu au fost înaintate prea multe amendamente. Însă amendamentele care au fost înaintate, din păcate, nu le pot susține. Există două amendamente din partea membrilor francezi și care oglindesc anumite îngrijorări eh, ale colegilor noștri în Franța, pentru că sistemul acesta în Franța nu ar putea fi interoperabil cu noile sisteme. Eu înțeleg din partea colegului nostru că s-ar putea ca acesta să retragă aceste amendamente. Și se pare că au, fost, au existat deja investiții în Franța, însă, din păcate, acestea nu vor putea asigura o legătură cu noile investiții ce vor trebui să fie facă. Și s-ar putea ca lucrurile să fie oarecum ambigue. Însă, după părerea mea, trebuie să garantăm faptul că nu vor exista probleme, probleme pentru Franța. Și plecând de la acest punct, sper că mâine vom putea să votăm pozitiv, probabil fără cele două amendamente, probabil că domnul Richi le va retrage, și cel puțin vă recomand deocamdată să votăm împotriva acestor amendamente. Iată, acestea sunt recomandările mele și poate că vom putea rezolva această problemă și să vom putea continua cu lucrările noastre în așa fel încât să avem sisteme de transport inteligente. Thank you very much. I have... Mulțumesc foarte mult și acum domnații Cău. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu uh, să susțin uh, aceeași poziție ca și a doamnei uh, raportor Jensen. S-a lucrat foarte mult la obținerea acestui compromis și cred că ar trebui să votăm împotriva celor două amendamente. E bine dacă ele vor fi retrase, pentru că în felul acesta putem urgenta adoptarea pachetului care cred că este necesar. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, domnul Richei. Tea first, tea or coffee? Întâi puteți să spuneți dacă doriți ceai sau cafea, pentru că după ce um, pleacă cei care servesc, nu veți mai putea primi. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, îmi retrag amendamentele. amendamente pe care le-am depus din motivul pe care l-a menționat An, din cauza ambiguității în ceea ce a spus Comisia și anume că sistemele care există deja să fie luate în considerare și să nu fie un sistem unic impus de la vârf, ci să existe și posibilitatea integrării sistemelor existente. Deci, domnule președinte, nu mai sunt probleme pentru că lucrurile s-au clarificat și îmi retrag amendamentele pentru a-i face plăcere doamnei raportor. Thank you very much, Dominic. Mulțumim, Dominic. Acum, din partea Comisiei, are cuvântul domnul Pachet. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Confirm faptul că sistemele existente vor fi integrate perfect în sistemul ECOL, care va fi creat conform planului de acțiune și directivei și îmi pare rău pentru ambiguitățile care au apărut, dar vă confirm că nu trebuie să vă îngrijorați. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Jensen, doreți să mai spuneți ceva? Nu? Ți-a spus tot ce a fost nevoie. Mulțumesc, Dominic, pentru că ți-ai retras amendamentele. Astfel, viața noastră va fi mai ușoară mâine când vom vota. Și apoi, în plenară, vom vota în iulie acest text. Vă mulțumesc foarte mult și atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul meu privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri. Examinarea amendamentelor. Vă aduceți probabil aminte că este unul dintre acele rapoarte pe care l-ați lăsat președintelui, așa cum faceți uneori când nimeni nu vrea să ia acest raport, un astfel de raport, așa că eu am încercat uh, să produc un raport pe această temă. Directiva modificată aici este uh, după o, regulamentare reglementare care se aplică deja pentru transportul maritim, maritim și uh, fluvial. Deci e vorba de transportul nu doar complet pe mare, ci și parțial pe mare. Subliniez că este vorba de transporturi pe mare. Comisia este obligată să facă o listă a porturilor pentru care se aplică această directivă și de când s-a luat decizie, eh, din momentul în care se ia decizia eh, în legătură cu lista porturilor conform comitologiei, Parlamentul va putea să aibă un cuvânt mai important de spus în legătură cu adoptarea acestei liste eh, de porturi conform actelor delegate. Au existat probleme în legătură cu uh, colectarea datelor statistice, în sensul că aceasta, s-a spus că aceasta ar fi uh, o povară administrativă în plus, dar informațiile cerute în această mm, în acest text sunt deja oricum colectate de oficiile naționale de statistice, de statistică și deci nu trebuie să existe probleme și nu este cu adevărat o povară administrativă în plus, pentru că autoritățile naționale oricum strâng aceste date. Doamna Țicău a depus un amendament și eu am considerat că acest amendament a fost deja acoperit de raport și din câte am înțeles, doamna Țicău este de acord să își retragă amendamentul și mulțumesc pentru asta. Amendamentele în legătură cu actele delegate, dacă sunt adoptate, e vorba de amendamentele mele aici, Parlamentul astfel va avea un cuvânt mai important de spus, după cum uh, am menționat uh, adineauri, în legătură cu porturile care vor fi incluse pe această listă având în vedere că aceasta este o decizie luată conform comitologiei. Deci vă rog să sprijiniți amendamentele pe care le-am depus eu pentru a consolida poziția Parlamentului în ceea ce privește această procedură de comitologie sau acte delegate, cum le spunem acum. Deci, cred că ne putem opri aici. Domnul Kuhn, doamna Țicău și încă o colegă dorește să iau cuvântul. Mai întâi domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru uh, munca pe care ați depus-o la acest raport. Uh, pentru că e necesar, într-adevăr, să avem această colectare de date statistice cu privire la transportul de mărfuri și pasageri în uh, interiorul Uniunii Europene. Este o premisă de bază pentru ca să putem apoi să organizăm în mod eficient transportul intermodal. Acolo unde există uh, puncte uh, în care există legături între diferite moduri de transport, trebuie să avem date care să ne arate care sunt fluxurile de bunuri în uh, Europa fie că e vorba de transportul uh, feroviar, uh, care, pe care dorim să-l legăm mult mai bine de celălalt mod de transport, de cel maritim, uh, ne gândim la rețelele paneuropene și de aceea este foarte important să avem o bază de date cât mai completă. Această directivă creează o astfel de bază de date, 18 state membre colectează deja aceste date, acesta este o bun, un bun punct de plecare și dorim ca toate statele care sunt privite de această, uh, această directivă să și um, colecteze datele, cu excepția celor 5 state membre care nu au țărm la mare. Um, cred că este foarte bine și mulțumesc raportorului în mod uh, special pentru faptul că toate punctele esențiale le-a uh, păstrat în uh, procedura de comitologie sau actelor delegate, astfel încât oricând noi, ca și Parlament, să fim în măsură în care, să fim în măsură să corectăm anumite lucruri prin delegarea actelor. Și de aceea, aceste amendamente referitor la actele delegate sunt foarte importante și noi suntem de acord cu cele opt amendamente și mulțumim doamna, doamnei Țicău pentru că și-a retras amendamentul dânsei. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule Cun, doamna Țicău. Uh, foarte pe scurt, uh, întrucât uh, domnul raportor Simpson mi-a dat asigurări că um, amendamentul meu este deja inclus în abordarea din raport, voi retrage amendamentul pe care l-am făcut. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Meister are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte adesea atunci când președintelui se încredințează un anumit raport, uh, de, foarte des se întâmplă că nu este un raport foarte palpitant, ceea ce însă nu înseamnă că nu este un raport important, pentru că este important, este vorba de date statistice și cred că domnul Simpson a spus foarte clar și explicit de ce nu dorește să depună amendamente pe conținut, ci doar legat de uh, actele delegate, pentru că dorește să consolideze drepturile Parlamentului. A, a procedat foarte bine și de aceea eu nu am niciun fel de amendamente. Așadar, suntem foarte mulțumiți uh, în general de președintele nostru și și de acest raport. Și mulțumim pentru munca lui. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc! Uh, eu aici, venind uh, dintr-un stat uh, care nu are ieșire la mare, nu vreau să intru în transportul maritim, dar pentru mine un punct este important, pe care îl știu din statistice cu privire la uh, transportul de mărfuri. Uh, problema este uh, uh, decalajul foarte mare între momentul transportului și momentul când sunt colectate toate datele. Există câteodată decalajul de ani de zile și de aceea trebuie făcută aici o modificare. Și la punctul 2, în ceea ce privește comitologia și calitatea datelor și rapiditatea transmiterii acesteia, cred că aceste puncte sunt foarte, foarte importante. Pentru că nu are niciun rost să avem o mulțime de date statistice, dacă ele nu sunt de calitate bună, dacă ele nu sunt uh, primite la timpul pertinent. Pentru că noi acum, de exemplu, discutăm despre criza financiară și avem date care sunt de mult înainte crizei financiare, deci nu mai sunt foarte elocvente. Mulțumesc, da, într-adevăr, uh, aveți dreptate. Aici uh, trebuie accelerată procedura. Da, e un punct important, într-adevăr. Prin comitologie, da. Din partea comisiei, domnul Muro. Got you. Yeah. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, de fapt, sunt domnul Amerini. Cred că Comisia poate fi de acord cu cele opt amendamente și ne bucurăm și de faptul că cel de-al nouălea amendament a fost retras. Și în ceea ce privește colectarea datelor, pot anunța faptul că, de exemplu, săptămâna viitoare vom publica primele rezultate în legătură cu anul 2009. Vă mulțumesc! You see, Eva, Vezi, Eva, două propoziții, două fraze din partea ta și lucrurile se aranjează ca prin minune. Mulțumim, domnule Amini, din partea comisiei. Calendarul Mâine votăm în comisie, după cum știți, și votul în plenare este prevăzut pentru luna septembrie. Toată lumea este de acord? Bine, vă mulțumesc, vă mulțumesc uh, și pentru laude. Trecem acum la standardele de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Raportul domnului Vlasac. Știți, l-am amânat data trecută din cauza absenței domnului Vlasac. Domnule Vlasac, de data aceasta aveți cuvântul. Dámy a pánové, pane předsedo, eh, dovolte mi, abych eh, promluvil k tomuto velice důležitému. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre acest subiect foarte important. Este un subiect care a cauzat eh, multe dezbateri și multe propuneri. Am abordat acest subiect, încercând să prezint punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al transporturi, Comisiei pentru Transporturi, lăsând la o parte chestiunile legate de mediu care țin de competențele Comisiei Envi. Am vrut ca această propunere a Comisiei să devină mai uh, rațională, luând în considerare criza existentă și posibilitățile financiare ale industriei auto. M-am bazat pe discuțiile cu colegii, cu reprezentanții think tank-urilor și cu institute de cercetare. Și în aceste discuții am, uh, am vorbit și cu raportorii din umbră și vreau să le mulțumesc domnului Riche, domnului Tanjo, domnului Turks, domnului Cameron și doamnei Wells pentru cooperarea dânșilor. Cred că aceasta este abordarea cea bună uh, pentru a ajunge la o poziție cât mai puternică, chiar dacă nu suntem de acord unii cu alții în toate punctele. Diferența principală a fost faptul că abordarea mea, în abordarea mea, eu voiam să, am, să fie una realistică, una Uh, pragmatică și colegii mei ar fi vrut o abordare mai uh, ambițioasă. Aceasta a fost diferența principală în punct, în, uh, între punctele noastre de vedere. Am uh, pregătit uh, amendamente de compromis care sper că vor obține susținerea tuturor colegilor. Cred că este important să adoptăm acest aviz astfel încât să putem să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei Envy. Care sunt compromisurile pe care le propunem? În primul rând, primul compromis se referă la uh, limita de 175 grame pe kilometru. Am dorit să amânăm termenul de introducere până în 2014. Am dorit un mecanism mai flexibil de sancționare pentru încălcarea acestei limite. Acesta este primul compromis. Cel de-al doilea compromis se referă la limita de 135 grame de CO2 per kilometru care trebuie introdusă în 2022. Cel de-al treilea compromis pe care îl propunem este, reprezintă o scădere a, a de la 120 de euro la 95 de euro, aducând această propunere în concordanță cu directiva similară care se referă la vehicule pentru pasageri. Nu cred că ar trebui să facem discriminări uh, față de anumite tipuri de autovehicule. Cel de-al patrulea compromis se referă la utilizarea uh, veniturilor din amenzi și modul în care acestea ar trebui să fie investite în tehnologii noi, inovatoare, astfel încât să putem să reducem impactul negativ asupra mediului. Ultimul compromis, compromisul E, este unul care nu se bucură de susținerea în întregime a tuturor grupurilor, uh, se referă la limitarea de viteză respectând uh, regulamentul, cred că acest element ar trebui să fie introdus numai după ce se, evaluează, se realizează o evaluare a impactului printr-o modificare a regulamentului 92 bară 6 EC care introduce deja acest element. Acestea sunt amendamentele noastre de compromis și aș dori să propun să votăm în blocuri, să nu uh, lăsăm uh, pe margine puncte individuale care ar îngreuna întregul proces și l-ar face mai dificil. Uh, Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că m-ați investit cu încredere pentru pregătirea acestui aviz. Vreau să-i mulțumesc domnului Matthew Brown de la secretariat pentru uh, cooperare, pentru susținere. Vreau să subliniez încă o dată faptul că eu am dorit să ajung la Uh, compromis și de aceea trebuie să spun că nu toate amendamentele de compromis reprezintă în totalitate punctele mele de uh, vedere și de aceea am să mă abțin la anumite uh, voturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vlasac, pentru acest raport. Urmează acum domnul Riche pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc mai întâi domnului Vlasac pentru munca depusă și pentru capacitatea de care a dat dovadă pentru a găsi compromisuri, pentru că a mers chiar până atât de departe încât să găsească anumite compromisuri care nu prea îi conveneau. Acest lucru mi se pare drept o dovadă de bunăvoință pentru a înregistra progres în această muncă, pentru a înregistra succes. E vorba de o decizie importantă, pentru că ea are un impact asupra industriei și asupra mediului și vedem că raportul acesta a fost unul dificil pentru că uh, ne-am confruntat cu o dilemă. Fie avem o viziune de respectare, de protejare a mediului și atunci e nevoie de o poziție foarte constrângătoare în ceea ce privește emisiile de CO2 și deci o poziție care penalizează industria, fie avem o poziție, uh, aș spune eu, din punct de vedere economic și atunci încercăm să flexibilizăm oarecum constrângerile pe care le impunem industriei auto. Au existat foarte multe amendamente, cam 170, care au fost extrem de variate, între ghilimele, pentru că se mergea dintr-o latură în alta, de la economie până la protecția mediului. Și acestea proveneau din partea tuturor grupurilor politice. Și exista un pericol, și anume ca niciunul dintre amendamente să nu poată fi votat și ar fi fost o catastrofă pentru că ă, n-am mai fi avut niciun fel de document la dispoziție și cred eu că ă, Comisia noastră de transporturi este deosebit de implicată în această temă. Și atunci fiecare a dat dovadă de bunăvoință, a mai lăsat de la el, am reușit să obținem amendamente de compromis, care, bineînțeles, nu pot fi satisfăcătoare 100% pentru toată lumea, dar care reprezintă totuși o poziție de mijloc în așa fel încât să obținem o reducere semnificativă a emisiilor de CO2 pentru a proteja mediul și, în același timp, uh, să menținem și uh, competitivitatea industriei. Iar în acest context al crizei, bineînțeles, uh, lucrurile sunt dificile și lucrurile sunt dificile pentru economiile noastre. În concluzie, aș dori să spun că grupul nostru politic susține toate amendamentele de compromis care au fost propuse mai există și alte amendamente care ne vor permite să precizăm uh, mai multe elemente în raport și acestea să vor fi votate separat, însă, după părerea mea, uh, amendamentele de compromis se vor bucura de o susținere deplină în așa fel încât poziția noastră să fie una echilibrată și acceptabilă pentru colegii noștri din Comisia ENVI. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! doamna Fayon din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc uh, domnului raportor Vlasac și tuturor raportorilor din umbră. Aș dori să spun că acest aviz este unul foarte important, care demonstrează că în ultimele săptămâni am avut foarte multe discuții între toate uh, grupurile politice din Parlament și a trebuit să ajungem la compromisuri importante, semnificative și sper că mâine vom avea un vot Uh, pozitiv mâine. Din punctul nostru de vedere al socialiștilor, ei bine, noi ne dorim să fim în continuare ambițioși în momentul în care fixăm anumite ținte de reducere a emisiilor de CO2. Și două aspecte sunt deosebit de importante. Unul se referă la aspectul comercial și la faptul că au crescut, a crescut traficul și emisiile se află acum la un nivel atât de ridicat, mult mai ridicat decât uh, ultima dată când am discutat despre aceste subiecte. Compromisul care a fost menționat de către uh, raportor și anume întârzierea cu 2 ani a, a țintelor care au fost fixate în ceea ce privește um, gra, numărul de grame de CO2 pe kilometru, ei bine, ce pot să vă spun este că noi vom avea o primă ocazie de a vota și vom vedea dacă celelalte comisii ne vor urma în această direcție. În orice caz ne dorim să transmitem un mesaj foarte clar și în ciuda punctelor de vedere diferite și a îngrijorărilor ce au fost exprimate, mă bucur de faptul că am reușit să ajungem la aceste amendamente de compromis. Apoi, pe de altă parte, ne dorim ca această țintă de 175 de grame pe kilometru până în 2014 să fie menținută este un aspect important pentru noi. Dacă îmi permiteți, aș mai sublinia încă un aspect. Grupul nostru, și cred că este important să subliniem acest lucru, uh, ar dori să mențină această cifră de 120 de euro. E vorba de costurile legate de ecocondiționalitate și acestea, bineînțeles, reprezintă o condiție esențială uh, în ceea ce privește cele 135 de grame de CO2 pe kilometru. Sunt foarte, sunt conștientă de faptul că e un subiect delicat, că acesta poate pune probleme. Cu toate acestea, dacă ne uităm la statistici și modalitatea cea mai bună de a rezolva această problemă, vedem că în momentul în care se fixează anumite limitări de viteză, e bine, acestea permit, pe de o parte, să reducem emisiile de CO2 în mod semnificativ și, pe de altă parte, când e vorba de siguranța autorutieră, acest lucru are, bineînțeles, un efect pozitiv și nu trebuie să uităm acest lucru. Încă o dată, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și aș dori personal Uh, din punctul meu de vedere, aș dori să găsim o rezolvare pozitivă mâine la vot la, pentru acest aviz, pentru că noi cu toții suntem îngrijorați de uh, mediu și de protecția acestuia și uh, știm că industria auto se confruntă cu probleme, cu greutăți în perioada aceasta de criză, dar această industrie este conștientă de faptul că are un rol deosebit de important de jucat tocmai pentru a reduce emisiile de CO2. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Tayon. Um, we've uh, Mulțumim, doamna Fayon. Acum vedem pe domnul Stex, din partea liberalilor, care dorește să ia cuvântul. Încerc să iau grupurile în ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Vlasac pentru muncă, munca depusă. Am avut uh, discuții îndelungi cu colegii, am avut schimburi de vederi, am comparat ideile și cred că unele dintre amendamentele sale de compromis uh, se vor bucura de susținerea noastră. Cred că este oportună inițiativa Comisiei acum, după regulamentul privind autoturismele, e clar că trebuie făcut ceva și în ceea ce privește uh, vehiculele utilitare ușoare. Uh, E uh, un sector foarte important din punctul meu de vedere și trebuie să ne asigurăm că reușim să reducem emisiile. În grupul nostru susținem, putem susține compromisul A cu o mică uh, modificare. E un compromis bun din punctul meu de vedere. Mă bucur că, mă bucur că raportorul uh, a fost de acord să extindă cu 2 ani perioada, dar să rămână la uh, obiectivul stabilit. Este un compromis bun, obținut după discuții îndelungi cu uh, constructorii de mașini, pentru că aceștia lucrează în cicluri de 10 ani, următorul ciclu începând uh, prin 2012. Deci 2020 nu ar fi o dată foarte logică, dar e important să uh, existe o introducere totuși a acestei uh, limite. Pot de asemenea să fiu de acord cu compromisul care spune foarte clar uh, care trebuie să fie uh, destinația veniturilor din, uh, obținute din amenzi. Pentru că avem aceleași reguli ca și cele care se aplică autoturismelor și cred că um, propunerea comisiei și cifra înaintată de comisie este bună. De asemenea, ă, nu cred că ar trebui să lăsăm la latitudinea statelor membre ă, respectare respectarea regulamentului. Nu cred că ar trebui să lăsăm uh, opțiuni voluntare acolo, pentru că e necesar să avem uh, o reglementare uniformă în ceea ce privește, și în ceea ce privește limitarea de viteză și dispozitivele uh, pentru limitarea vitezei. Așadar, eu sunt uh, pentru amendamentul domnului El Hadraui și al celuilalt coleg, cred că era undeva amendamentul 100, mi se pare. Sunt în favoarea acestuia, nu sunt uh, pentru compromis. În ceea ce privește vehiculele uh, multistadiu, cred că avem o propunere bună. Uh, nu cred că constructorii ar trebui să poată să uh, cred că constructorii ar trebui să facă o distinție foarte clară între categoriile de autovehicule, pentru că dacă nu, vor exist, va exista o concurență uh, incorrectă între uh, diversele tipuri de autovehicule. Și ca și doamna Fayon și eu cred că ar trebui să putem să dăm un aviz foarte clar al Comisiei pentru Transporturi, dar trebuie să luăm în considerare nu doar chestiuni legate de mediu, ci trebuie să arătăm faptul că suntem realiști atunci când uh, vine vorba de viitorul industriei. Așadar, trebuie să extindem uh, introducerea obiectivelor pe termen lung, trebuie să arătăm foarte clar uh, celor din industrie că le-am ascultat într-adevăr opiniile și sper că și plena, în plenară uh, poziția noastră va fi acceptată. Uh, solicitările comisiei uh, pentru industrie au fost mult mai, mai ambițioase decât ceea ce avem noi acum în compromisuri. Avem, uh, vedeți, această limită, de exemplu, de 135 de grame în propunerea comisiei, care cred că este un compromis realist. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stex. Doamna Lichtenberger, din partea verzilor, acum. Mulțumesc! Vă puteți imagina că eu nu sunt de acord cu uh, compromisurile, uh, pentru că raportorul nici măcar nu a invitat uh, pe, nu ne-a invitat la aceste discuții, a, a vrut doar să frâneze în toate compromisurile, în compromisurile pentru că obiectivele erau foarte ambițioase și a vrut să le dilueze. Așadar, eu nu pot să fiu de acord cu aceste compromisuri. Eu cred că întregul dosar, din păcate, este încă o dovadă că uh, Uh, Comisia pentru Transporturi este o frână în calea eforturilor Comisiei uh, pentru Mediu și nu cred că aceasta este o abordare realistă, pentru că uh, dacă ne arată, dacă studiile ne arată că am putea să obținem această limită de 135 foarte ușor, atunci cred că ar trebui să fim mai ambițioși și să țintim obiectivul de 175 de grame. Pentru că în momentul în care știm că cu puțin mai multă inovare se poate obține, nu cred că trebuie să, să renunțăm. Dacă mai cerem și o limitare de viteză, dacă, dacă cerem și pentru limitarea de viteză o evaluare a impactului, atunci că, cred că nu mai ajungem nicăieri. Pentru că se vede foarte clar că uh, și se știe deja că um, limitarea de viteză este, are efecte pozitive și asupra siguranței și asupra mediului, uh, acolo unde există limitare a vitezei. Și tocmai în, acest, în cazul acestei categorii de autovehicule, se constată foarte clar că e vorba de transporturi uh, cât mai rapide, sub mare presiune, uh, Uh, se ignoră uh, limitele, limitele de viteză, se ignoră uh, diverse reguli care se aplică în cadrul altor categorii. Această categorie de autovehicule este în creștere pe uh, străzile și pe drumurile noastre și noi acum ce spunem? Că vrem să mai lăsăm încă 2 ani până la introducerea obiectivului. Eu înțeleg că dacă vine industria auto și ne spune că uh, nu se poate face nimic, trebuie să ne dăm seama că industria are propriile sale interese, pentru că inovația contează și industria nu dorește neapărat să investească foarte mult dacă nu este absolut necesar acest lucru. Așadar, cred că ar trebui mai degrabă să, să păstrăm uh, uh tonul ferm și față de industrie sunt foarte dezamăgită de acest raport și nu mă identific absolut deloc cu compromisurile. Uh, această scuză a industriei auto uh, pentru a obține încă o amânare când este vorba de producerea de vehicule uh, vehicule mai moderne, vehicule mai puțin poluante, uh, mie mi este foarte clar că e vorba doar de un pretext. Eu nu cred că poți să, nu cred că e corect să favorizăm o, o anumită clasă de autovehicule, pentru că asta facem prin acest raport. Uh, și dacă vedem că există uh, un, un număr din ce în ce mai mare astfel de autovehicule pe uh, drumurile noastre, uh, faptul că le favorizăm nu ne va ajuta absolut deloc, pentru că uh, vom face și mai mult rău uh, mediului, uh, regresăm, de fapt mergem cu un, spate, cu un pas în spate față de ceea ce am putea să facem, uh, și sigur că industria auto nu reacționează voluntar, nu reacționează de la sine. Dar eu cred că puțină presiune ar putea să reacționeze într-un mod foarte bun și într-un mod foarte eficient. Și de aceea noi ar trebui să exercităm această presiune. Noi suntem uh, cei în măsură să facem acest lucru. Așadar, eu cred că drumul ales este greșit, eu nu susțin aceste compromisuri și am să văd ce, se, ce rezultat va avea vot, dreptul la amendamentul oral în ceea ce privește limitarea de viteză. Uh, dacă dumneavoastră veți merge cu mașina pe autostradă și veți fi depășiți de uh, acești, uh, de vreun astfel de autovehicol, uh, atunci eu vă doresc mult succes. O să vă bucurați atunci de rezultatele raportului. Mulțumesc, domnule Cadraui. Da, Mulțumesc, domnule președinte pe scurt, pentru că colegii au abordat multe dintre lucrurile pe care am dorit și eu să le abordez. Doresc să spun că, în timp ce e important faptul că am ajuns la compromisul în legătură cu multe elemente, în legătură cu regulile privind emisiile, um, și încadrarea în timp uh, și este important să dăm un semnal puternic din acest punct de vedere, ca și domnul Derk, grupul uh, meu nu este de acord cu scăderea amenzilor. Comisia a făcut propuneri bune și am dorit ca acestea să fie uh, acceptate, respectate, legătură cu limitările de viteză. Nu cred că ar fi bine ca aceste, acesta să fie uh, o opțiune, deci uh, pe bază voluntară. Cred că aceste lucruri ar trebui abordate la nivel european și impuse la nivel european și nu statele membre să hotărască pentru diferitele tipuri de drumuri. E vorba aici uh, de un standard tehnic și, din punct de vedere tehnic, ar trebui să fie posibil să se atingă aceste standarde. Avem aspectele de mediu legate de acestea. Studiile arată că emisiile de dioxid de carbon ar scădea dacă s-ar limita vitezele. Și mai avem și chestiunile legate de siguranța rutieră, bineînțeles. Uh, Uh, oamenii au tendința să uh, apese pe accelerator la maxim, dar nu este întotdeauna nevoie de atâta putere și viteză. Deci, cred că ar trebui să avem, existe niște reguli tehnice pentru uh, vehiculele de peste 12 tone. Cred că trebuie să transmitem uh, un semnal foarte clar în acest sens. Doamna Meisner. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu pot să mă exprim foarte scurt. Domnul s a luat poziție pentru liberal și eu susțin poziția dânsului. A fost dificil, am, am văzut foarte clar să găsim echilibrul bun între obiectivele de mediu și eh, pe care dorim să le obținem, pentru că știm că transportul își aduce o contribuție importantă eh, în poluarea mediului. În același timp, uh, sigur că vedem că uh, industria auto poate să reacționeze, dar nu poate dintr-o dată, peste noapte, să uh, introducă niște obiective foarte ambițioase. Cred că aceste compromisuri sunt bune și uh, eu cred că el reprezintă, în pofida celor spuse de doamna Lichtenberg, reprezintă o opinie și o poziție serioasă a Comisiei pentru Transporturi. Arată că noi suntem în măsură să um, avem o poziție care să poată fi și pusă în aplicare apoi, în mod pragmatic, ceea ce este important. Eu vin dintr-o țară um, în care nu există uh, aceste uh, limitări de viteză. Uh, de aceea uh, uh, am o poziție puțin neutră, dar în general vreau să mai adaug ceva. În general, cred că este foarte important uh, că am avut în raportul uh, doamnei Jensen sisteme de inteligente de transport. Acestea pot să își aducă o contribuție foarte mare la uh, protecția mediului și la orientarea fluxurilor de transport prin uh, reglementări ale vitezei. Deci eu cred că acesta este un drum pe care ar trebui să mergem. Um, dar eu cred că, în general, privind lucrurile, în ansamblu privind lucrurile, poziția este bună și este una rezonabilă. Domnul Kun. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Vlasac pentru că a reușit să ajungă la niște compromisuri uh, realiste. Să avem așadar o directivă realistă din punctul nostru de vedere al Comisiei pentru Transporturi. Trebuie însă să nu uităm că două treimi din toate vehiculele utilitare ușoare care sunt pe străzile, din, pe drumurile din Europa, uh, aparțin IMM-urilor și uh, doar o treime se, uh, sunt deținute de uh, mari uh, companii de transport. Domnul Stex a spus foarte corect că durata de viață a acestor autovehicule este undeva la 10 ani și dacă uh, noi avem aici uh, niște obiective foarte ambițioase în ceea ce privește reducerea emisiilor. Dacă vrem într-adevăr să ajungem la o nouă generație de autovehicule și dezvoltarea acestora va dura 10 ani de zile. Așadar, Uh, această perioadă de timp este necesară pentru realizarea industriilor. Nu putem dintr-o dată uh, să spunem de mâine uh, nu mai este valabilă reglementarea de până acum. nu mai este valabilă reglementarea în ceea ce privește, de exemplu, limitarea circulației în centrul orașelor, ci dintr-o dată vom avea un obiectiv de uh, 135 uh, de grame uh, CO2 pe kilometru. Este important acest lucru. Venim, uh, pornim de la un nivel de 202, 202 grame CO2 pe kilometru și trecem la 175. Așadar, un litru de combustibil prin combustia sa Uh, cauzează 220 de uh, grame de dioxid de carbon per kilometru și până în 2014 dorim să ajungem undeva la uh, o utilizare a 8 litri și apoi uh, în 2020 la 6 litri în medie. Și dacă, ne, dacă calculăm câte uh, milioane de tone de dioxid de carbon vor fi uh, economisite, eu cred că avem un rezultat foarte bun. Sigur că întrebarea este următoarea, la care trebuie să răspundă inginerii. Cum va, care va fi situația noilor uh, mașinilor de nouă generație în viitor dacă vor exista uh, reglementări noi cu privire la particulele fine în suspensie, de exemplu, uh, vom reuși oare cu o nouă generație de, de autovehicule să avem o dezvoltare care să fie și mai, uh, și mai bună pentru mediu. Avem filtrele pentru particule în momentul de față și dacă vom avea o nouă generație de, de motoare vom avea nevoie de uh, mai mult combustibil, deci mai mult dioxid de carbon. Așadar, întrebarea este dacă mergem într-o direcție bună acum, uh, dacă Euro 6 trebuie să înlocuiască Euro 5. Asta e o întrebare pentru comisie, domnule președinte, și mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Țicău, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș uh, dori să încep uh, prin a menționa faptul că la sfârșitul uh, anului 2007 uh, uh, s-a adoptat pachetul energie schimbări climatice, care a avut ca principal obiectiv stabilirea unor obiective clare pentru reducerea emisiilor poluante, atât pentru zona industrială, sistemul de schimb de emisii de certificate, de certificate de emisie, cât și în zona non-ETS, și anume uh, în special în anumite sectoare precum uh, locuințele sau sectorul transporturilor. Deci, uh, faptul că deja există un angajament ferm al Uniunii Europene cu termen limită 2020 și anume de reducerea emisiilor poluante cu 20%, cred că este un fapt de la care pornim. De asemenea, în ceea ce privește pachetul de uh, amendamente de compromis, Uh, cred că este important să analizăm acest uh, text uh, și acest raport, pe de o parte, prin prisma ofertei, deci cum trebuie să îmbunătățim vehiculele comerciale ușoare, dar pe de altă parte trebuie să analizăm și cererea. Și de aceea am făcut niște amendamente prin care am solicitat să fie introduse anumite stimulente financiare pentru a încuraja înlocuirea mașinilor vechi și mai poluante cu unele noi care vor îndeplini normele ce vor fi stabilite prin uh, acest uh, act legislativ. Uh, în ceea ce privește oferta și anume adaptarea vehiculelor, evident e nevoie să îmbunătățim din punct de vedere tehnologic vehicule ușoare astfel încât acestea să emită mai puține emisii poluante, Producătorii de vehicole spun că au nevoie de un ciclu de șapte ani din momentul în care este pus creionul pe hârtie și până când mașina intră în sistemul de producție. Deci doi ani sunt necesari pentru proiectare și apoi încă cinci ani pentru dezvoltare și producția vehiculei pentru a putea intra pe piață. Deci este nevoie de șapte ani. De aceea, cred că o anumită temporizare și o anumită etapizare a atingerii, pentru atingerea obiectivelor stabilite va fi necesară, tocmai pentru ca aceste obiective ambițioase să fie și fezabile. Eu personal nu cred că amenziile foarte mari vor fi foarte motivante uh, pentru producătorii de vehicole, uh, și, uh, de asemenea, cred că Parlamentul European uh, va, ar fi bine să, și, în general, legislativul european ar trebui să fie consecvent și să fim uh, coerenți, inclusiv cu textul deja adoptat privind autoturismele. De aceea, cred că um, S-a lucrat uh, mult la acest uh, compromis. Uh, sper ca rezultatul să fie unul bun, să fie unul care să permită reducerea emisiilor poluante într-un timp cât mai scurt, dar ca obiectivul, în același timp obiectivul pe care ni-l propunem trebuie să fie și fezabil. Și închei din nou uh, menționând importanța unor stimulente financiare care să uh, genereze o creștere a cererii, pentru că putem avea un text foarte bun, cu obiective foarte ambițioase, dacă însă nu vom crea stimulentele necesare ca să creștem și cererea de astfel de vehicule mai puțin poluante, cred că directiva nu își va atinge scopul. Vreau să felicit raportorii pentru, și shadow raportorii pentru efortul făcut, nu este un uh, raport uh, ușor, dar sunt convinsă că rezultatul va fi unul pe măsură. Mulțumesc! Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un subiect dificil, pentru că e vorba despre două aspecte importante care sunt greu de uh, evaluat. În primul rând, tehnologia. Aici avem informații care sunt foarte diferite. Uh, și eu cred că în momentul de față, după cum a spus și uh, raportorul uh, și împreună cu raportorii din umbră, au reușit să găsească un, uh, o cale de mijloc foarte bună. Însă, în ceea ce privește tehnologia, trecutul ne arată că e nevoie să impunem niște date clare. Dacă ne dorim ca un obiectiv să fie respectat, pentru că dacă nu, acesta nu va fi respectat. Dacă spunem trebuie să respectăm acest obiectiv, atunci acesta va fi respectat. Am văzut acest lucru în, cadru, în cazul autoturismelor. Foarte rapid am uh, ajuns la rezultatele pe care uh, ni le-am dorit. Și în al doilea rând, întrebarea este unde este voința politică. Trebuie să spunem foarte clar că vorbim de atâta timp aici despre uh, vehicule utilitare ușoare, despre uh, camioane și, de fapt, adevărații vinovați pe drumurile noastre sunt uh, autoturismele, sunt uh, mașini de pasageri. Și aici discuția este foarte dificilă. De ce să discriminezi? De ce uh, nu uh, acționăm mai drastic în ceea ce privește uh, autoturismele de pasageri, pentru că acestea sunt cele mai multe și deci acolo trebuie acționat. Întrebarea este, există voința politică pentru a face acest lucru? Și acest lucru se, e uh, valabil și în cazul limitațiilor, limitărilor de viteză. Pentru că toată lumea știe, dacă viteza este mai mică, atunci și numărul de accidente scade și condițiile de mediu sunt uh, mult mai bune. Aproape toate țările au uh, limitare de viteză, cu excepția câtorva. Și acum trebuie să rezolvăm noi tehnic uh, problema politică a acestor țări. Trebuie să introducem, tehnic vorbind, uh, Uh, limite de viteză pentru că uh, anumite țări nu au voință politică să, să facă acest lucru. Eu nu cred că e, nu cred că e uh, în regulă acest lucru. Trebuie să le spunem statelor membre, faceți-vă ordine fiecare în curtea proprie, pentru că nu ar fi mai bine oare să, faci, să impuneți limitele de viteză dacă se vede foarte clar că și numărul de accidente scade, așa. Mă întreb întotdeauna de ce trebuie să ajungem undeva la 450 de cai putere, 500 de cai putere. De ce trebuie să uh, conduci asta, să rulezi pe uh, drum cu o viteză atât de mare, dacă știm foarte clar că acest lucru este dăunător și pentru sănătate și pentru mediu? Nu ar trebui să arătăm că trebuie să mergem în altă direcție să spunem, poate că automobil, automobilul cel grozav al zilei de mâine este unul care nu reușește să aibă, atingă o viteză atât de mare. Deci cred că trebuie să facem aici uh, un mare efort de a, a reuni toate punctele. Cred că trebuie să luăm uh, uh, în vizor statele membre atunci când e vorba de limitarea de viteză, dar cred că deocamdată compromisurile merg în direcția bună și eu cred că un uh, autoturism un, sau un uh, autovehicul sau un vehicul utilitar ușor care să uh, aibă emisii mai scăzute de dioxid de carbon este uh, și în favoarea celor care îl utilizează și în favoarea celor care îl produc și uh, este pe termen lung uh, în favoarea tuturor cetățenilor pentru că e puțin poluant. Deci, cred că avem nevoie de o voință politică mai mare, de un pic de curaj politic pentru a merge într-adevăr pe drumul care știm că e bun. Mulțumesc, mai sunt trei vorbitori pe lista, pe listă și apoi dau cuvântul comisiei. Urmează domnul Bradburn. Thank you, Chairman. I just got, uh, I think... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit interpretarea în limba poloneză pe canalul de engleză, preț de câteva secunde. Inițial nu aveam intenția să iau cuvântul, dar plecând de la cele auzite, uh, este evident că aici e vorba de, și de principii și de realitate. Trebuie să ținem seama de ele. Și punctul cel mai important este următorul, așa cum spunea și doamna Țicău. Punctul cel mai important este să vedem ceea ce este cu adevărat fezabil. Trebuie să vedem Uh, dacă nu cumva am putea să stimulăm uh, cererea și astfel să rezolvăm uh, problemele existente. Sunt de acord cu Uh, ce spunea domnul Vlasac și cu amendamentele care merg în acest sens. Aici ne confruntăm cu dificultăți și cu pericolul de a nu mai fi în contact cu realitatea. S-a spus, așa cum spunea doamna Țică, că e nevoie de un ciclu de șapte ani pentru ca să se poată proiecta un, auto, un astfel de autovehicol și să fie pus în vânzare. Și trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem să schimbăm deloc aceste uh, lucruri. Așa stau lucrurile și de aceea trebuie să ținem seama de aceste elemente în momentul în care ne fixăm anumite obiective obiective. Și am dorit să intervin în această dezbatere pentru că uh, aș dori să mă refer la modul în care sunt utilizate limitările de viteză. Din câte știu eu, domnule președinte, limitările de viteză se aplică deja în anumite regiuni. Dar aici e vorba de vehicule utilitare ușoare, legere, comerciale, care nu sunt chiar atât de ușor de gestionat, pentru că de multe ori acestea se lansează pe autostrăzi și uh, au limitări de viteză. Uh, știm că din punct de vedere tehnologic, de multe ori acestea um, se confruntă cu dificultăți pentru că au dificultăți la accelerare și la frânare. Și atunci eu m-aș opune acestor limitări de viteză. Altcineva a spus că e nevoie de un sistem de transport transporturi inteligente. Dar uh, dacă vă uitați în jurul orașului Birmingham, ei bine, noi acolo avem uh, un așa zis sistem inteligent de transporturi. Dar ieri dimineața, când mergeam spre aeroport, în jur de ora 9 dimineața, am văzut că 20 de autovehicole pe o distanță de o milă erau pur și simplu uh, uh oprite din cauza traficului. E vorba de adevărată congestie a uh, drumurilor. Și atunci Uh, este evident că e vorba de o ocupare, aș spune, destul de costisitoare a spațiului de care dispunem. Acum v-aș propune, domnule președinte, să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să vedem împreună cu producătorii de astfel de autovehicole ce putem face împreună cu ei și cum anume putem face aceste lucruri. Mulțumesc și eu weekendul trecut am ajuns uh, acasă în jur de ora 6, plină perioadă de trafic. Uh, da, v-aș sugera să luați o rută alternativă, spune domnul Bradburn. Mulțumesc, spune domnul președinte, are cuvântul domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord cu, cu comentariile făcute de domnul Bradburn, domnul Kuhn și domnul Riche în ceea ce privește observațiile făcute de raportor. Cu toți aveți dreptate. Uh, trebuie să găsim un echilibru între considerațiile legate de protecția mediului și considerații de tip economic. Și trebuie să uh, nu uităm un lucru. Industria autovehiculă în Europa este cel mai mare angajator și nu putem să pierdem acest avantaj. În al doilea rând, în ceea ce privește criza, foarte mulți uh, angajatori de uh, um, IMM-uri se vor uh, regăsi pur și simplu pe tușă din cauza crizei. Și dacă introducem aceste nouă pre- noi prevederi în ceea ce privește emisiile de CO2 și de protecția mediului, nu știu cum se vor descurca. De aceea trebuie să încercăm să avem un echilibru în, această, în acest sens. Apoi, în ceea ce privește cifrele referitor la producție, uh, Uh, s-a trecut de la 22 de mii până la 25 de mii de astfel de unități care au fost produse, de astfel de autovehicule care au fost uh, produse și uh, nu trebuie să uităm un lucru, în momentul în care amenziile sunt uh, uh, impuse, ar trebui ca sumele obținute din amenzi să fie utilizate pentru îmbunătățiri tehnologice. Și întrebarea era cum, când, cine se va ocupa de aceste amenzi. Pentru că amenda în teorie e un lucru bun, însă în practică trebuie să vedem cum anume se va realiza acest lucru. Și apoi, în final, sunt de acord cu doamna Țicău în ceea ce privește sugestia sa și anume să verificăm toate aceste autovehicule care sunt treptat uh, retrase de pe, uh, din circulație și în așa fel încât să avem o schemă care să ne permită să înlocuim aceste vehicule depășite și care sunt scoase din circulație. Și din punct de vedere al uh, amendamentelor de compromis, cred că acestea au necesitat ca competențe de negociere foarte, foarte mari din partea raportorului nostru și țin să-i mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, domnule Higgins, și acum doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, la început nu vroiam să intervin, pentru că cu toți am primit toate informațiile necesare din partea uh, Uh, părților implicate, din partea industriei, care ne-a explicat foarte clar care sunt limitările cu care se confruntă, care sunt obiectivele și care sunt termenele care ar pune probleme. Dar în ceea ce privește limitările de viteză, aș vrea să intervin. Eu cred că aici, în Parlamentul nostru și nu numai în Comisia noastră, în întregul Parlament, avem o dezbatere întreagă consacrată acestui subiect, o dezbatere pasionantă uh, Uh, chiar și pentru acele state membre care, din punct de vedere istoric, sunt împotriva acestor limitări de viteză pe drumurile și autostrăzile lor. Dar și aceste țări trebuie să aibă posibilitatea să poată să înregistreze progrese și cred eu că în momentul de față e vorba de siguranța rutieră, e oarecum ironic, nu? Uh, e vorba și de protecția mediului și cred că din aceste motive putem să ajungem la adoptarea acestor măsuri chiar și în acele țări în care aceste limitări nu există. Da, e nevoie de tehnologie, tehnologia trebuie să fie una competitivă și de aceea cred eu că trebuie să fim în favoarea limitatorilor de, limitărilor de viteză. E vorba de o valoare adăugată, de valoarea tehnologică adăugată uh, care, bineînțeles, va spori siguranța rutieră, e un element pozitiv și așa cum spunea și domnul Bradburn, dar uh, trebuie să încercăm uh, să vedem de, uh, care sunt ar fi precizările necesare, ce fel de drumuri, de, despre ce fel de drumuri discutăm, drumuri naționale, autostrăzi și așa mai departe. Uh, e o modalitate de a simplifica lucrurile și de a înregistra progres. Sunt de acord cu aceste limitări. Și în final, aș dori să cer comisiei, pentru că da, sunt de acord cu faptul că uh, dacă acest compromis este unul viabil, atunci îl voi susține, dar observăm că de multe ori, cel puțin așa mi s-a întâmplat mie în ceea ce privește designul uh, um, și uh, impactul acestora asupra uh, utilizatorilor uh, pietoni sau bicicliști, de multe ori ne confruntăm cu dificultăți în momentul în care fixăm a, a, obiective prea ambițioase. Și atunci aș vrea să întreb Comisia dacă nu cumva în această dezbatere n-ar trebui să dăm dovadă de oarecare pragmatism Uh, știm că există și alți concurenți care, bineînțeles, uh, uh, subliniază aceste argumente, protecția mediului și, bineînțeles, și, protec- și um, limitările de viteză, reducerea emisiilor de CO2. Dar mă întreb eu, oare n-ar trebui noi să dăm dovadă de pragmatism, să facem față acestei concurențe și să ne asigurăm de faptul că industria europeană nu va pierde uh, din prerogativele și din competitivitatea sa? ca urmare a acestor măsuri. Mulțumesc și acum din partea Comisiei, doamna Salniții. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă, și bună ziua tuturor. Vreau să încep cu un comentariu general. Promisia, propunerea Comisiei cu privire la reducerea emisiilor de CO2 a uh, vehiculelor utilitare ușoare se bazează pe studii tehnice și pe evaluarea impactului. Rezultatul acestora a dus la propunere și la uh, obiectivele sale pe termen scurt și pe termen lung. Așadar, uh, această propunere uh, contribuie uh, la obiectivele Uniunii Europene, la atingerea obiectivelor Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon uh, până în anul 2020. În ceea ce privește uh, obiectivul pentru 2020 și obiectivul pe termen scurt de 175 de grame, credem că propunerea noastră este calea cea mai bună. În ceea ce privește uh, amenzile, amenzile pe uh, exces de emisii, aveam suma de 95 de euro pe gram, care însă nu respectă costurile marginale pentru tehnologiile de reducere. Deci nu ar stimula, de fapt, respectarea regulamentului. Limitatoarele de viteză, uh, dispozitivele pentru limitat viteza, uh, sunt, uh, văd, chestiunea cea mai controversată, după cum se vede și astăzi. Este foarte important să ne gândim la fezabilitatea propunerilor pe care le facem. În momentul de față nu este foarte clar dacă uh, cele 3 grame de CO2 pe 10 kg, nu știm de unde vine exact această cifră. O astfel de uh, cifră trebuie să fie justificată printr-un studiu și deocamdată noi nu am primit o astfel de explicație științifică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Vlasac, doriți să mai adăugați ceva? Mulțumesc! Uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, am auzit o serie de argumente interesante în discuția de astăzi. Fiecare dintre dumneavoastră are acum o idee a argumentelor care sunt relevante și a celor care nu sunt relevante. Dați-mi voie să revin la elementele pe care le-am menționat la început. Consider că poziția Comisiei pentru Transporturi ar trebui să reflecte chestiunile tehnice legate de transporturi. Și ar trebui să uh, oferim poziția noastră Comisiei pentru Mediu, care este responsabilă de chestiuni legate de emisii. Aș dori să fac o obiecție. Apreciez, am apreciat uh, dezbaterea Uh, din negocierile acestor compromisuri, dar vreau să obiectez atunci când cineva vine și spune că uh, comisia noastră este o frână uh, în calea progresului și a dezvoltării. Uh, nu, lucrurile nu stau deloc așa. În ceea ce privește limitatoarele de viteză, n-am vrut să intru în detalii inițiale. Există studii uh, variate cu privire la efect impactul acestora asupra securității, în ceea ce privește depășirea, uh, încetinirea traficului pe uh, diversele benzi și diferențele între reglementările din statele membre. Și, de asemenea, în ceea ce privește costurile, noule, noile vehicule vor avea limitatoare de viteză, dar uh, pentru introducerea acestora la autovehiculele vechi, va trebui să vină niște bani de undeva și sigur că trebuie să existe cineva care să monitorizeze acest proces. Eu nu sunt împotriva limitatorilor de viteză în sine, dar cred că ar trebui să le considerăm, să le luăm în uh, considerare într-un raport separat pentru toate uh, vehiculele, în general, după cum am spus la început. Nu cred că acest element uh, este important aici. Este o chestiune marginală și nu ar trebui să o lipim aici. Mulțumesc pentru discuție și sper să, vă luăm, să luăm decizia cea bună mâine. Mulțumesc, domnule Vlasac. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu nu cred că această comisie este o frână în uh, cazul chestiunilor legate de mediu. Nu, tocmai că noi avem uh, principii solide și uh, dorim să luăm acțiunile uh, cele bune. Avem ca și calendar votul mâine aici, în septembrie votul în uh, Comisia Envi, votul în plenar este prevăzut pentru noiembrie 2010. Mulțumesc tuturor pentru această discutere, discuție. Trecem acum la punctul următor, pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu Comisia cu privire la scanerele corporale. Domnul Reuter este afară și deci îl vom invita să ni se alăture. De asemenea, I-am rugat pe câțiva colegi din Comisia Libe să ni se alăture. E o... Parcă, parcă am ajuns înapoi la școală, că mi se pare că toată lumea ridică mâna și eu sunt profesorul și toată lumea își dorește ca profesorul să-i observe. Stați liniștiți că o să vă notăm pe toți pe listă și veți primi cuvântul. Hai. Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can... Mulțumesc foarte mult. Cei care doresc să ia cuvântul, acum puteți să începe să ridicați mâinile în așa fel încât secretariatul să vă uh, noteze. Avem doar o oră la dispoziție și dacă există, eu știu, 50 de persoane care doresc, doresc să ia cuvântul, nu trebuie să fie un geniu matematic ca să înțelegi cam cât timp va avea fiecare la dispoziție. Mai întâi dau cuvântul domnului Rol. Mulțumesc, domnule președinte, e o mare plăcere pentru mine să fiu prezent astăzi în comisia dumneavoastră, mai ales după ultima discuție pe care am avut-o împreună și am discutat despre scanerele corporale la sfârșitul ianuarie. La sfârșitul ianuarie v-am promis, în numele comisiei, să revin cu informații la uh, sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Îmi cer scuze pentru că, iată, suntem deja aproape la sfârșitul lui iunie, dar uh, poate veți da dovadă de înțelegere și uh, știți foarte bine că foarte multe evenimente au avut loc în această perioadă de timp. Aș dori să subliniez foarte rapid câteva puncte importante în numele comisarului Calas, vicepreședintelui Calas, câteva puncte importante în acest raport. Uh, pe care dumnealui dorea ca dumneavoastră să-l obțineți înainte de a avea loc uh, Consiliul uh, Ministrilor de Transporturi de la sfârșitul săptămânii. Programul cadru al acestui raport este destul de, cadrul acestui raport este destul de clar. E vorba de reglementare în ceea ce privește siguranța, securitatea, această de, uh, reglementare existau deja cadrul din 2008. Vă aduceți aminte că exista măsuri de implementare în 2008. E vorba de 300 bară 2008. În a doua jumătate a anului 2008. Dumneavoastră ne-ați arătat, aș spune eu, cartonașul galben pe această temă și plecând de la toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție, noi ceea ce ne dorim este ca să ne asigurăm că siguranța, securitatea sunt garantate. Nu eram sigur că aceste scanere corporale garantează acest lucru, de aceea le-am eliminat și am promis să ne întoarcem către dumneavoastră cu un raport. Raportul se află acum în fața dumneavoastră. E vorba de un raport care trebuie să ia în considerare câteva circumstanțe neplăcute, dureroase, e vorba de amenințări în ceea ce privește uh, siguranța aviatică. Acum, care este situația? Situația, care sunt faptele? Ei bine, în momentul de față avem state membre care utilizează aceste scanere uh, corporale, Marea Britanie, Finlanda, țările de jos, Franța, Italia se gândește de asemenea să introducă aceste scanere. Uh, știm care este situația în lume, știm că aceste scanere sunt din ce în ce mai mult utilizate în Statele Unite, în Canada. N-am să trec în revistă toate aceste detalii, le găsiți de altfel în raport. Deci prima întrebare pe care nu putem pune este următoarea. E, sunt aceste scanere legale? Răspunsul, plecând de la regulamentul în vigoare, este unul afirmativ, pentru că putem să avem măsuri suplimentare pentru a garanta uh, securitatea. Putem adopta măsuri și metode Uh, suplimentare, uh, chiar și măsuri în care se testează o anumită aparatură pentru a garanta securitatea. Deci, plecând de la aceste uh, prevederi legislative în vigoare, aceste scanere pot funcționa, pot fi utilizate în Uniunea Europeană. Acum, întrebarea este următoarea. Vrem ca, aceste, ca lucrurile să evolueze așa cum evoluează în momentul de față? în așa fel încât fiecare stat membru să aplice propriile sale reguli și regulamente, să ia singur decizia dacă le utilizează sau nu și atunci ne mai putem pune și întrebarea ce se va întâmpla cu securitatea pe ansamblu. Deci raportul pe care îl aveți în fața ochilor, sper eu uh, că este suficient de detaliat și satisfăcător pentru dumneavoastră conține, deci, acest raport și câteva răspunsuri la aceste întrebări, la aceste întrebări cheie pe care dumneavoastră le-ați adresat. Mai întâi, în ceea ce privește eficiența acestor scanere, a doua întrebare în ceea ce privește sănătatea, a treia întrebare în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și apoi, bineînțeles, a patra întrebare referitoare la costuri-beneficii. Uh, și acum, foarte pe scurt, pentru că nu cred că e cazul să intru în detalii uh, pe care le aveți deja în raport. În ceea ce privește eficiența, raportul demonstrează că foarte multe state membre, de altfel și Comisia este de aceeași părere, că scanerele corporale, această nouă tehnologie, poate reprezenta o metodă eficientă de a detecta explozive care nu sunt sub formă metalică, explozive care pot fi ascunse uh, sub haine. Bineînțeles, nu e o metodă care garantează acest lucru uh, 100%. Dar controlele pot deveni astfel mai eficiente în ceea ce este astfel de explozibile. Bineînțeles, tehnologia aceasta există pe piață. Această tehnologie a scanerelor uh, corporale. Uh, E vorba de razele X și imaginele pe care le putem obține ca urmare a astfel de scanări cu raze X. Uh, această tehnologie nu este însă utilizată în Uniunea Europeană. Human rights issues, which was the big issue. Problemele legate de drepturile omului erau cele mai importante acum un an și jumătate și s-a ajuns la concluzia că există tehnologii care permit să se respecte drepturile omului când se uh, folosesc aceste aparate. Deci se pot rezolva problemele legate de demnitatea umană, de protecția datelor, de protecția familiei. Sunt uh, diverse elemente legate de drepturile omului care au fost avansate. Întrebarea este în ce condiții se folosește această tehnologie și cum ne putem asigura că aceasta este neutră din, din punctul de vedere al drepturilor omului. Următorul, uh, următorul aspect este cel legat de costuri și beneficii, care, bineînțeles, este o analiză dificil de făcut. Dar putem avea, obține dovezi că astfel se vor putea reduce costurile, deci că folosirea acestor tehnologii pot duce la reducerea costurilor. Deci, principala întrebare pentru noi este acum ce facem? Să fie foarte clar, în situația de azi se folosește această tehnologie în Uniunea Europeană fără reguli comune, cu abordări foarte diferite. Deci, întrebarea este, nu ar trebui să armonizăm la nivel european uh, genul de reguli în ceea ce privește sănă protejarea sănătății pasagerului, dar și sănătă uh, uh, protejarea sănătății personalului aeroporturilor. Nu trebuie oare să fixăm reguli pentru a ne asigura că nu se încalcă drepturile omului? Și, bineînțeles, am face acest lucru conform regulamentului, în contextul regulamentului 208, 300 din 2008, pentru că Bineînțeles, aceste aparate ar fi uh, abordate în același context ca și celelalte elemente de securitate din aeroporturi, folosirea câinilor pentru detectarea drogurilor, uh, porțile de detectare a metalelor și substanțelor și așa mai departe. Deci, dacă ai un standard de securitate pentru un, o metodă de detectare în uh, directiva de implementare a regulamentului, nu s-ar spune statele membre trebuie să folosiți aceste standarde de securitate. Atunci, întrebarea este dacă un stat membru a folosit deja în mod opțional anumite uh, aparate, ce facem? Logica raportului, în orice caz, dorește să promoveze această armonizare, pentru că ne dăm seama că este o chestiune foarte sensibilă din punct de vedere politic. Comisia va asculta cu atenție punctul de vedere al Parlamentului, al statelor membre și întreaga dezbatere pe baza acestui raport de asemenea și apoi pe baza discuțiilor vom face și propuneri legislative de implementare dar, bineînțeles, nu înainte de a face încă o evaluare de, a impactului. Mă voi opri aici, domnule președinte, pentru a avea timp pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc pentru că ați lăsat mult timp pentru întrebări, mai ales că am o listă lungă de colegi care doresc să iau cuvântul, deci nu veți fi dezamăgit. Am 15 solicitări de luare a cuvântului în această dezbatere și voi încheia acum lista vorbitorilor. Voi uh, anunța lista vorbitorilor. Domnul Groș. I have Mrs. Meissner, I have Mrs. Lichtenberger, I have Mrs. Foster, uh, I have um, Miss, Mrs. Ludford, Mr. Van Orden, Mr. de Grandes Pasquale, Uh, Mr. Lightfried, Mr. Ugias, Mr. Van Dalen, Mr. Zasada, Mr. Bradbourne, Mrs. Ayala Sender. I'm going to suggest that we close the speakers. Propun uh, să Închem aici uh, lista. Dacă mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt, să o facă acum, pentru că după aceea nu mai înscriu pe nimeni. Doamna Țicău, am notat. E ca la licitație. Doamna Bocuț, de asemenea, gata. Domnul Richei, sunteți deja pe listă? A judecat. Bun. Atunci, nu mai are rost să ridicați mâinile pentru că nu vă mai pun pe listă. Două minute pentru fiecare vorbitor și are cuvântul mai întâi domnul Groș. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Roite pentru aceste explicații. Din punctul meu de vedere, foarte pe scurt, cred că e important să spunem că securitatea poate să fie îmbunătățită, dar nu putem să avem niciodată sigur, siguranță 100%. De aceea, a doua întrebare rămâne fără răspuns pentru mine. Ar trebui să le uh, introducem peste tot în Europa? Nu. Dar dacă se introduc în Europa, atunci cred că ar trebui să fie niște criterii foarte clare. Așadar, întrebarea mea este, Comisia ă, în stare în momentul de față să ne dea date tehnice cu privire la recunoașterea dintre statele membre și la nivel european a normelor în ceea ce privește sănătatea, de exemplu, în al doilea rând în ceea ce privește drepturile ă, omului, ă, dreptul la sfera privată, cred că aici avem obiective identice. Putem să așteptăm deja niște orientări la, de la Comisie și, în al treilea rând, Uh, uităm în discuția aceasta, din nou, lichidele. Și subiectul nu este închis. Uh, știu că e, nu e bine să sar de la, o, de la o uh, temă la altă, de la un subiect la altul, fără să închei o fiecare dosar, fără să găsești o soluție. Care este soluția la nivel internațional? Pentru că nu cumva se va întâmpla ca de mâine să ajungem într-o situație în care uh, mod, în funcție de modul în care acționează un stat sau un uh, anumit aeroport, să existe uh, situații în care, până la urmă, pasagerii ajung să fie șicanați uh, în controle de securitate. Uh, acesta este punctul meu de vedere și mulțumesc. Mulțumesc, Matias. Un minut 45. Excelent. Domnule Cadraui, vă rugăm să păstrați acest uh, rit. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și reprezentantului Comisiei pentru prezentarea introductivă. Concluzia, după părerea mea, ar trebui să fie următoarea. Este de dorit să avem o abordare armonizată la nivel european. Sunt absolut de acord cu asta. De altfel, anumite state membre au luat deja inițiative în acest sens. Și din document reiese faptul că trebuie sau să se facă teste, deci uh, pe o perioadă de 30 de luni să se facă um, probe sau se pot folosi măsurile complementare, dar care nu trebuie să înlocuiască măsurile de securitate existente, deci ele trebuie să se adauge măsurilor de securitate uh, existențe. Atunci, întrebarea mea pentru comisie este următoarea. Ce faceți după cele 30 de luni? Veți lăsa proceduri pentru a uh, incita, să zicem, statele membre să respecte legislația și apoi să, și să oprească aceste teste? Sau ce veți face? O a doua întrebare. Pentru noi, acest dosar trebuie să fie tratat împreună cu dosarul pentru finanțarea măsurilor de securitate și statele membre care doresc să uh, folosească măsuri suplimentare trebuie să plătească ele pentru acestea. Uh, nu pot anticipa în legătură cu un astfel de regulament european și ce formă trebuie să aibă acesta, pentru că e nevoie de discuții interne, dar oricum nu putem să-l impunem, nu putem spune tuturor aeroporturilor că trebuie să folosească aceste sisteme. Trebuie de asemenea să avem uh, și anumite date tehnice, dar Oamenii trebuie să aibă dreptul să refuze să trece prin scanner. Trebuie să existe alternative. Mulțumesc, domnule Cadraui, 1 minut 58, doamna Meissner. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Există o serie întreagă de argumente pentru. Să încep cu acestea. Sunt manageri care spun că uh, nu vor să aștepte prea mult de aeroport, vor să treacă repede, eu nu vreau să fiu atins. Uh, și Într-adevăr, nu avem securitatea pe care am putea să o avem la, în aeroporturi și de aceea trebuie să avem tehnologii îmbunătățite și în cazul lichidelor și în cadrul scanerelor corporale, care ne-ar aduce foarte mult. Există anumite state care utilizează deja scanerele corporale și de aceea Uh, eu cred că nu, avrem, nu vrem în Europa să facă fiecare ce vrea. Vorbim despre Single European Sky, de aceea cred că trebuie să avem niște măsuri armonizate. Există și argumente contra. Într-adevăr, nu putem să ajungem la siguranță 100%. Uh, putem să uh, Uh, verificăm numai ce e în afara corpului, nu e și ce înăuntrul corpului, pentru că acest lucru se poate face numai prin tehnici invazive și există probleme medicale. Uh, protecția datelor e o altă chestiune. Cine vede ce se produce pe imagine, pe ecran și uh, cine vede imagine stocate. Și eu nu vreau să avem imagini ca cele pe care le-am văzut în Statele Unite costuri foarte mari. O altă problemă, cine trebuie să plătească? Statele membre sau uh, Uniunea Europeană. Anumite uh, aeroporturi trebuie să fie transformate pentru a avea astfel de dispozitive. În Marea Britanie, doi musulmani nu au putut să uh, se îmbarce în avion pentru că au refuzat să treacă prin scanerul corporal. Eu cred că ar trebui să avem o libertate de alegere. Așa este o, așa este o problemă. Și co- raportul costuri-beneficii e justificată introducerea acestora și Sigur că nu dorim în uh, niciun caz să avem o Uh, lipsă de securitate. Mulțumesc, uh, doamna Meister, acum doamna Lichtenberger. Mulțumesc pentru această introducere scurtă cu privire la raportul dumneavoastră, însă anumite chestiuni trebuie să le discutăm în continuare. În primul rând, pericolul pentru sănătate. Nu există niște studii finalizate sau există? Aveți uh, date? Care este situația? Nu dorim să utilizăm raze Röntgen, este foarte clar acest lucru, dar nu știu care va fi uh, situația. Eu aș fi precaută în ceea ce privește calcularea costurilor și a beneficiilor. În primul rând, uh, trebuie uh, făcute măsuri de modificare în multe aeroporturi, ceea ce va costa. Trebuie să calculăm acest uh, lucru și, în al doilea rând, personalul nu uh, va fi redus pentru că vor exista anumite cazuri de uh, neclare și atunci va fi nevoie de personal suplimentar, poate. Și în al treilea rând, cum a spus și domnul Groș, în orice caz, ar trebui să tratăm întregul pachet și cu scanarea uh, lichidelor, pentru că și uh, Uh, pentru acest uh, sector e, a fost nevoie și e nevoie de modificări ale, ale aeroporturilor și, de fapt, aceste tehnologii încetinesc fluxul de pasageri, pentru că e, nevoie de, e vorba de verificări suplimentare. Ce e important pentru mine? Eu vreau uh, norme care să limiteze lucrurile în ceea ce privește protecția sănătății, protecția demnității umane, a drepturilor. Cred că trebuie să existe niște limitări foarte clare ale utilizării acestor tehnici. Eu nu sunt de acord cu uh, o introducere automată și obligatorie a acestor tehnologii. Pentru că situația este mult prea neclară, până în momentul de față nici nu se știe dacă uh, vor aduce îmbunătățiri, dacă vor aduce profit. Din, eu nu recunosc acest lucru, nu, nu-mi dau seama de acest lucru din raportul dumneavoastră și uh, avem aceste chestiuni legate de protecția datelor care uh, sunt prea uh, periculoase. Mulțumesc, domnule Lichtenberger, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că abordarea comisiei una, este una bună, chiar dacă rămân semne de întrebare. Nu cred că cineva se poate opune măsurilor sporite de securitate. Este logic acest lucru. Dar Există și probleme uh, financiare care, de care trebuie să ținem cu cont și de problemele menționate de pasageri. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu se pun probleme din punctul de vedere al uh, sănătății. Din perspectiva britanică, uh, s-au abordat uh, probleme în legătură cu diferite tehnologii și au apărut probleme cu prote- persoanelor care au proteze um, și uh, acestea au, apărat, au apărut uh, pe scanere și aceste persoane au fost pechiziționate corporal. Acest lucru este inacceptabil. Există echipamente care uh, ne permit ca să nu fie o persoană fizică care să se uite la aceste uh, imagini. Trebuie să se folosească um, echipamentele suficient automate și suficient de precise, uh, pentru că există astfel de echipamente, de exemplu, aeroportul Schiphol deja folosește astfel de echipamente. Aș mai vrea să spun și faptul că ați mm, vorbit despre profilurile pasagerilor, uh, lucru foarte important și de asemenea măsurile antitero uh, trebuie să fie consolidate. și uh, nu trebuie să ne bazăm doar pe echipamente, doar pe aparate pentru a decide uh, cine trece și cine nu. Mr. Rike, remind people it's two... Domnul Riche, vreau să vă aduc aminte că aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. Vreau mai întâi să spun faptul că folosirea noilor uh, tehnologii uh, depinde de aeroporturi, pentru că aceste tehnologii uh, încet, încet uh, se vor difuza la toate sistemele de control. În al doilea rând, există probleme legate de principii și probleme legate de tehnologie. Ca principii avem mai întâi, tehnologia nu trebuie să fie uh, să aibă repercusiuni asupra sănătăților, sănătății și în al doilea rând trebuie să respecte drepturile omului. Iată, condiții obligatorii. Uh, Mm, Probleme legate de tehnologie, pe de altă parte, sunt foarte greu de reclementat. Și anume, eficiența depinde în mod direct de tehnologia folosită și tehnologiile cu microunde, de exemplu, pot fi îmbunătățite mult. Deci, judecata eficacității diferitelor tehnologii este foarte greu de făcut printr-un regulament. Uh, și, uh, de asemenea, uh, raportul costuri-beneficii este foarte greu de stabilit, pentru că este o tehnologie care este în curs de dezvoltare și este foarte greu să se reglementeze aceste aspecte, având în vedere că nu s-a făcut încă dobada folosirii acestor tehnologii. poate să existe o obligație de rezultat în ceea ce privește securitatea, dar nu putem să obligăm uh, folosirea anumitor mijloace de securitate, pentru că astfel am depăși mult uh, domeniul de aplicare al acestui regulament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche. Uh, doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu dacă doamna vicepreședinte Reding a fost uh, consultată și sprijină acest document, pentru că pentru mine acest document, pe, pe mine acest document nu mă satisface. Pentru că pare că să justifice și, și nu să pună sub semnul întrebării uh, necesitatea și proporționalitatea folosirii acestor scanere. Uh, Uh, unele dintre lucrurile spuse de reprezentantul Comisiei sunt corecte, dar cred că ar fi mai bine ca acest document să fie mai clar, mai direct. S-a subliniat mult uh, viața privată și folosirea unor tehnologii pentru a apăra uh, anumite aspecte legate de viața privată. De prea multe ori ni s-a spus uh, că se folosesc tot felul de programe care permit, care vor asigura că uh, datele nu vor fi folosite în alte scopuri. Dar, după părerea mea, singura cale um, de a ne asigura că datele nu vor fi stocate și transmise este uh, să formatăm aparatul în așa fel încât aparatul să, fie, să nu poată să stocheze sau să transmită. Deci datele trebuie șterse imediat după ce, pașa, uh, după ce pasagerul trece de securitate. De asemenea, vorbiți despre noile tehnologii și noile posibilități tehnologice, um, folosirea um, recunoașterii automate a anumitor uh, uh, date și așa mai departe. Dar centrele de cercetare naționale au spus că aceste tehnologii încă nu sunt puse la punct. În legătură cu opt out pe de o parte, în uh, raportul Comisiei se spune că percheziționarea corporală este la fel de eficientă ca și scanerele corporale, dar, pe de altă parte, eu nu pot să înțeleg cum puteți, într-un astfel uh, de raport, uh, să uh, nu abordați mai clar problema opt out Mulțumesc, doamnă Latford. Are cuvântul acum domnul Van Orden. <laughs> Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să nu uităm care este scopul principal al acestui exercițiu, și anume să luptăm împotriva terorismului pe de o parte și să ne asigurăm că o mare majoritate dintre noi poate să uh, călătorească fără griji și rapid, în mod plăcut și uh, în mod agreabil să poată să treacă prin aeroporturi. Despre asta discutăm noi acum și să nu trebuie să uităm acest lucru. Bineînțeles, tehnologia reprezintă veriga cea mai slabă și da, acum am evocat și factorul uman care trebuie să intervină în analiză. Și știm că se pun, există probleme în ceea ce privește accesul la aeroporturi și modul în care se derulează controlul de securitate. Și e nevoie de o supraveghere, de o supervizare mai inteligentă. E nevoie poate de scheme de călătorie mai aprofundate. Uh, Bineînțeles, salut elementele referitoare la utilitatea acestor scanere, însă e nevoie de o introducere rapidă a tehnologiilor cu adevărat utile în așa fel încât să nu se creeze uh, cozi la, în aeroporturi sau uh, alte probleme. Trebuie să introducem astfel de noi tehnologii. Știu că va exista cât de curând o adevărată cerere pentru introducerea unor astfel de tehnologii când avantajele vor fi uh, demonstrate. Un alt termen la care doream să vă refer este faptul că anumite aeroporturi nu au standarde, poate chiar deloc, sau nu le-au la înălțime în acest sens. Și aici e vorba de o responsabilitate a uh, autorității aviatice și e vorba și de responsabilitatea Uniunii Europene avem aeroporturi foarte slabe în uh, Europa și trebuie să uh, ne ocupăm de ele. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce doream să spun eu comisiei în momentul de față este că uh, dacă în dezbaterea din 2008 cu toți am fost foarte critici, eu însă chiar, e bine, în momentul de față eu sunt de părere că s-a îndeplinit mandatul pe care l-am uh, înmânat în octombrie 2008. Raportul este unul serios, nu este deloc dogmatic, ci deschide o dezbatere atât în Parlament cât și în Consiliu și uh, se vede că s-a îndeplinit mandatul acesta referitor la uh, întrebările care au fost adresate și sunt convins că se vor găsi soluții pentru toate aceste probleme. E vorba de o dezbatere, o dezbatere care trebuie să aibă loc atât în Comisia noastră, în Comisia de Transporturi, cât și în Comisia de Libertăți Civile și Comisia a dat dovadă de transparență. Și aș dori să subliniez câteva concluzii care apar în raport, chiar dacă nu toate sunt complete și suficiente. Uh, E vorba de o abordare europeană care ar putea să garanteze în mod legal aplicarea în mod uniform a regulamentelor de securitate în mod armonios între toate aeroporturile din Uniunea Europeană. Mie mi se pare că această concluzie este una serioasă. Tehnologia utilizată trebuie să garanteze că nu există niciun prejudiciu adus sănătății umane și nici demnității umane. Iată o altă concluzie serioasă. Tehnologia utilizată trebuie să ofere Uh, în măsura în care este posibil, sisteme de control alternative pentru persoanele cu dizabilități fizice. Deci e nevoie de o informare prealabilă Iată, de asemenea, mi se pare că e o concluzie foarte clară. Acum, nu știu dacă Comisia și-a îndeplinit în, în întregime mandatul. Aici e vorba de o dezbatere serioasă, care va avea loc atât în această comisie cât și în Comisia Libe. Însă trebuie să vedem, așa cum spunea și un coleg uh, britanic, Adinaur, trebuie să vedem faptul că terorismul nu ne așteaptă pe noi. Uh, terorismul a continuat din 2008 și până acum. Și e nevoie, deci, de o astfel de tehnologie, pentru că avem semnale de alarmă. Nu ne putem permite uh, să, ne, să, să, să așteptăm, să discutăm la infinit. Mulțumesc, domnule Leifried. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu multe dintre cele spuse până acum și de aceea am și eu o întrebare și două comentarii. Întrebarea. Nu mi este foarte clar cum, pe de o parte, a, vrem să avem un sistem uh, uniform în Europa, dar să spunem până la urmă numai uh, să fie introduse scanele corporale numai de cei care vor dori să le introducă, în același timp, uh, regulamentele să fie, uh, reglementările să fie uniforme pentru toată lumea. Um, Așadar, întregul sistem trebuie să fie, pe de-o parte, uniform, dar, pe de altă parte, poate să fie neuniform. În al doilea rând, domnule Roide, ați spus că uh, vedeți uh, implicațiile politice ale acestei chestiuni, dar dacă dumneavoastră doriți să procedăm așa cum uh, ne spuneți, trebuie să ascultați Parlamentul și Consiliul și apoi să decideți în comitologie. Eu cred că pentru acest aspect comitologia este un pic uh, insuficientă. Și după cum au spus și colegii, dacă vrem într-adevăr să uh, luăm niște decizii bune, uh, trebuie să cerem comisiei să ne prezinte informații mai bune decât cele pe care le-a prezentat până acum. Și pentru finanțarea acestor uh, elemente trebuie să se găsească o soluție bună, pentru că blocarea acestor uh, soluții are loc în momentul de față în Consiliu. Am discutat cu multe colege și mulți colegi aceste chestiuni și există unii care uh, consideră că aceste chestiuni trebuie să fie rezolvate în paralel. Dacă, uh, ra, uh, dacă Consiliul nu este în stare să rezolve problema finanțării și să găsească o soluție împreună cu noi, atunci eu cred că Parlamentul va, va putea să fie la fel de îndărăvnic în uh, ceea ce privește scanerele corporale. Mulțumesc, domnul Sterks. Acum Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vorbesc foarte scurt în numele domnului Ucevs, pentru că dânsul este uh, la un alt grup de lucru. Vreau să spun acum faptul că domnul Ucevs va transmite o întrebare scrisă și uh, vrea un răspuns foarte rapid la această întrebare. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Voorzitter, ik heb een uh, heel concrete vraag aan uh, meneer Rutte. Eh, meneer Rutte, ik ga Mulțumesc. Am și o întrebare foarte specifică pentru domnul Rută. Eu înțeleg că teroristul caută întotdeauna veriga cea mai slabă. Acest lucru, eh, veriga cea mai slabă în aviația europeană. Dacă aceasta este premiza noastră, atunci întrebarea este următoarea. Eu înțeleg din acest document că dumneavoastră spuneți că statele membre pot să introducă scanerele corporale uh, dar un terorist va spune, bun, oare pe unde pot să trec cel mai ușor? Acela va fi un aeroport în care nu există un astfel de scanner. Acesta este analiza factorului uman. Teroristul va merge în mod evident într-un loc unde nu se utilizează scanere. Așadar, ne ce să nu impunem obligația utilizării scanerelor în aeroporturile unde există mai, multă de un mil- mai mult de un milion de pasageri pe an și trebuie să cerem scanere care să nu funcționeze cu raze X. Mulțumesc. Domnule Vandal, domnul Sada. Mulțumesc. Domnule președinte, mă bucur că uh, vorbim în sfârșit despre securitate, pentru că asta așteaptă cetățenii de la noi. Avem un schimb de opinii în legătură cu uh, securitatea. Vorbim despre scanerele corporale, dar cred că înainte de a merge mai departe, aș dori să menționez anumite lucruri. Săptămâna trecută, un cetățean român a s-a ascuns uh, într-un avion de la Viena la Londra și s-a dovedit că între ora uh, um, 1 noaptea și 3 noaptea uh, un număr mare de pasageri nu sunt protejați deloc. Uh, Uh, un alt exemplu, aeroportul Lavița în um, Poznan, Polonia, cineva a reușit uh, uh, să facă un graffiti într-un, pe un avion, deci să vopsească un avion. Deci de, mă întreb de ce vrem să instalăm aparate atât de complicate în aeropoarte dacă oamenii pot să intre în, aerop- în aeroport sărind pur și simplu gardul din jurul aeroportului. Uh, mă bucur de faptul că Comisia vorbește despre scanerele corporale, dar eu mă întreb, sunt la fel de eficiente și pentru controlarea securității în aeroporte în general? Acum două luni am uh, mers la aeroportul din uh, Bruxelles și în trecut m-am ocupat de echipamente de securitate și, credeți-mă, Într-o oră am găsit cel puțin două modalități de a intra în aeroportul din Bruxelles cu o bombă. Încă un lucru. Italienii vorbesc despre uh, scanele corporale în gări. Poate ar fi mai bine să se controleze întâi pe aeroporturi. Mulțumesc. Domnul Bradburn. Mulțumesc. Mă bucur uh, foarte mult să știu că Bruxelles din, uh, în aeroportul din Bruxelles se poate intra cu bombe, dar uh, Vreau să spun altceva, de fapt. În primul rând, Scanele de securitate este uh, un uh, termen generic. Ar trebui să spunem scanere pentru întregul corp. Despre asta e vorba. O chestiune de principiu. Pe de altă parte, vorbim de, uh, despre. Uh, ne întrebăm dacă aceste as, uh, aparate trebuie să fie obligatorii sau pot să fie uh, opționale. Am discutat uh, la Ottawa luna trecută cu Agenția de Securitate a Aeroporturilor Canadiene. Uh, și în Canada tocmai despre asta vorbesc, despre uh, posibilitatea folosirii uh, percheziției corporale în loc de scanerul uh, corporal uh, complet. De ce este obligatoriu uh, folosirea acestor scanere în anumite state membre ale Uniunii Europene? În al doilea rând, în legătură cu tipul de scanere folosit. După cum s-a spus, aceste scanere au fost introduse ca reacție la faptul că anumite lucruri nu puteau fi detectate. Persoana care a încercat uh, să arunce în aer un uh, avion uh, lângă Detroit Um, a folosit o substanță care probabil nu ar fi fost detectată de un scanner corporal. Deci de ce uh, promovați aceste tipuri de scanere? Eu știu că în momentul de față se, se dezvoltă și alte scanere cu infraroșii care nu uh, fac practic o poză sau o imagine a persoanei. De ce în documentul comisiei nu se examinează și aceste opțiuni? Și în legătură cu folosirea uh, tehnologiilor cu raze X. Acestea cred că ar trebui să fie interzise pentru că aceste tehnologii sunt un pericol pentru sănătate. Mulțumesc, vă voi opri aici. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Sí, bueno, <clears throat> en principio vaya por... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt convinsă că avem nevoie de un cadru european pentru a reglementa uh, utilizarea acestor scanere și cadru, acest cadru european, bineînțeles, se poate baza pe sentimentul general vis-a-vis -vis de aceste scanere. Eu aș vrea să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă noi am respinge propunerea comisiei. Care ar fi repercusiunile? Și în momentul în care acest refuz, această respingere ar avea loc, bineînțeles, se va face cu argumente Uh, foarte întemeiate în ceea ce vrește demnitatea, în ceea ce vrește sănătatea și așa mai departe. Însă eu mă întreb ce se va întâmpla, cum vor acționa statele membre într-o astfel de eventualitate. Eu sunt de acord cu eficiența, unul din motivele pentru care dorim să introducem aceste scanere, un motiv de eficiență, ca pasagerii să nu aștepte prea mult. Dar mă uit la documentul comisiei și mi-aduc aminte, în momentul în care am avut aceste discuții, acea prezentare, au fost întrebări importante care au fost adresate comisiei. S-a demonstrat că prin aceste scanere corporale nu se reduce semnificativ timpul necesar pentru ca pasagerii să treacă prin control de securitate. Uh, da, documentul este, este destul de vag, vorbește despre viitor, se, vor, se va reduce timpul, dar uh, deocamdată nu este cazul. Apoi, în ceea ce privește chestiunile legate de sănătate, uh, poate că nu e tehnologia cea mai bună, pentru că deocamdată această tehnologie se pare că prezintă un risc scăzut și că dacă se vor acumula aceste tehnologii, utilizarea acestora, poate că se va depăși limita anuală de expunere la raze X. Și atunci aș dori să știu care este situația în momentul de față, pentru că în document se vorbește mult despre tehnologii pe viitor. Apoi aș dori să vă întreb, dacă ați discutat cu mediator, controlorul european de, Pro pentru protecția datelor pe tema acestui subiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Țicău. Că, domnule președinte, nu voi repeta ce au spus colegii mei. Mulțumesc domnului Roite pentru faptul că Onor Comisia analizează cu foarte multă responsabilitate atât impactul asupra sănătății, cât și eficacitatea, dacă merită costul Uh, instalarea unor asemenea dispozitive, dar mai ales uh, modul de respectare a datelor cu caracter personal. Și aș uh, dori să subliniez aici importanța standardizării, nu doar în domeniul tehnologiei, ci și mai ales în domeniul procedurilor. Pentru că, cel puțin în ceea ce privește operarea și protecția datelor cu caracter personal, aici trebuie să avem proceduri clare care să nu permită încălcări ale uh, Uh, vieții private și a datelor cu caracter personal. Și o, o întrebare, aș dori să vă întreb dacă în statele în care s-a introdus, poate cu caracter de test sau voluntar, s-au introdus aceste scanere, dacă s-a obținut sau s-a încercat să se obțină și acordul pasagerilor. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Boscurt. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Se pare că se vor folosi într-o bună zi aceste scanere. Într-o dezbatere precedentă ne întrebam cum se pot uh, compara aceste scanere cu alte metode. Acum se pare că, numai, că problemele au dispărut, uh, cum se poate. Pe de altă parte, la liniatul 89, Comisia spune că trebuie să se ia o decizie în legătură cu un cadru juridic european pentru folosirea acestor scanere și atunci e nevoie de o evaluare a impactului. Dar dacă nu se adoptă o decizie favorabilă și uh, dacă va fi vorba de modalitățile de aplicare, se va mai face evaluarea impactului, pentru că în acest caz Parlamentul European nu, mai avea, nu va mai avea nimic eh, mare lucru de spus, pentru că se va folosi comitologia. Mulțumesc, doamna Wills. Mulțumesc. După cum s-a spus deja, încă nu există studii în legătură cu eficacitatea te tehnologiilor existente Pe de altă parte, aș dori să vorbesc despre demnitatea umană. Uh, ce imagini, de fapt, uh, se, se produc cu aceste aparate? Trebuie să fim foarte atenți, să avem foarte mai grijă ce se întâmplă cu aceste imagini. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm chestiunile legate de sănătatea uh, copiilor și persoanelor care lucrează în aeroporturi. Uh, Trebuie probabil să se creeze o rețea europeană pentru stocarea datelor, pentru că unii folosesc astfel de date uh, în uh, scopuri ilicite și eu nu doresc ca imaginea uh, care a fost produsă în momentul în care corpul meu a fost scanat uh, să fie folosită în cine știe uh, ce scopuri. Mulțumesc, doamnă Wills. Domnule Roitz, înainte de a vă cere să răspundeți la întrebări, doresc să mulțumesc colegilor pentru disciplină. Uh, mi s-a spus de, de multe ori că conduc această comisie ca un prusac, uh, dar uh, am luat această observație ca un compliment. Uh, Uh, sincer, când avem o listă de luare a cuvântului atât de lungă și având în vedere timpul limitat, trebuie să fim disciplinați. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru cooperare și pentru această disciplină. Uh, astfel toată lumea a putut să ia cuvântul și acum domnul Reuten are, cuvânt, are timp să răspundă. Vă rog. Mulțumesc. It was a new one on me, I have to say. But... <laughs> Uh, Acum uh, un prusac de cuvântul unui hanseat. Voi încerca să răspund la întrebări cât mai rapid. Pentru a răspunde domnului Groș, pentru a explica la ce ne gândim noi acum momentul de față. Avem o regle, un regulament al Comisiei care spune exact ce măsuri de control se pot fi folosite în aeroporturi pentru a ne asigura că nu ajung în avioane niciun fel de bombe și niciun fel de uh, arme. În acest regulament se identifică diferite metode, perchiziționarea corporală, echipament de detecție uh, tip poartă, uh, de, câini uh, pentru detectarea explozibililor și, practic, fiecare stat membru poate să hotărească cum dorește să combine aceste mijloace posibile. Deci, prima dată când am venit în fața dumneavoastră, era vorba de adăugarea scanerelor corporale, scanerelor de securitate la aceste listă de măsuri posibile. Și despre asta e vorba în această dezbatere. Și aveți drept de veto în legătură cu um, adăugarea acestui uh, acestui nou mijloc. Este clar acest lucru. Acum, în legătură cu regulile de implementare care vor fi adoptate conform comitologiei, pentru noi și pot spune acest lucru și în numele domnului vicepreședinte Caras, ne vom asigura că și regulile de aplicare care vor uh, însoți uh, legislația privind aceste scanere cu detalii, ce tipuri de echipamente, ce fel de tehnologii, ce reguli se vor aplica pentru protecția datelor, pentru a ne asigura că imaginile nu pot fi folosite în alte scopuri și așa mai departe. Deci, aceste reguli de implementare trebuie să fie un, să facă parte dintr-un pachet, pentru că nu puteți să spuneți da doar la principiu și nu și la regulile de implementare. Deci ele vor veni în, în, ca un pachet, sub forma unui pachet. Și uh, avem nevoie de dezbatere în legătură cu modul în care trebuie să arate acest pachet. Deci pentru ca el să devină un, uh, o modalitate suplimentară dacă considerăm că merită acest lucru. Mathieu Groș a spus foarte clar că securitatea 100% nu există și că trebuie să ne asigurăm că regulile se aplică în întreaga Uniune Europeană în legătură cu respectarea datelor personale, cu respectarea demnității umane, de asemenea chestiunile legate de sănătate. Dar, în momentul de față, avem și alte acte legislative în legătură cu care am ajuns la un acord, și anume legislația privind lichidele, pe care am uh, adoptat-o pentru a aboli controlele privind uh, lichidele. Și îmi pare rău, e, e păcat că se acumulează echipamentele, unele care vor fi folosite în aprilie la anul pentru a permite pasagerilor care folosesc serviciile de duty-free să intre în Uniunea Europeană cu mărfurile cumpărate la duty-free în afara Uniunii Europene și apoi în 2013 echipamente care vor, ne vor permite să nu mai folosim aceste pungulițe de plastic pe care trebuie să le scoatem uh, din bagaj când trecem pe la securitate. Deci folosirea scanerelor de securitate probabil vor permite să scăpăm de detectoarele de metal. Acesta este un răspuns pentru doamna Ayla Sander. Deci, nu mai treceți prin detectorul de metal, perchizițiile corporale nu vor mai fi atât de frecvente de asemenea, ă, mașinile vor controla și lichidele, deci, în principiu, în următorii ani, va fi mai ușor să se treacă prin, ă, prin aeroporturi. Eu așa văd că se articulează aceste aspecte. În ceea ce privește controlul persoanelor pe de-a parte și al bagajelor pe de altă parte. Acum, cum afectează aceste schimbări aeropoartele? Trebuie să facem o evaluare de impact, este evident. În același timp, din acordurile pe care le încheiem cu țările terțe, poate vom putea reuși să folosim uh, un singur control de securitate și dincolo de frontierele Uniunii Europene. În momentul de față avem discuții cu Statele Unite. Um, când un zbor care părăsește uh, Statele Unite um, înspre Europa, pasagerul este controlat odată în Statele Unite, apoi dacă are o legătură în Uniunea Europeană, trece iarăși prin um, control am putea, încercăm să um, obținem o situație în care această persoană să nu trebuiască să fie controlată de mai multe ori, tocmai pentru a ușura viața pasagerilor. Domnul Zasada a dat exemple din um, aeroporturi în care securitatea nu este satisfăcătoare și sunt convins că colegul meu a notat aceste cazuri pentru că noi uh, facem inspecții la aeroporturi pentru a ne asigura că se respectă măsurile de securitate. Domnul Cadraui. Ați spus întrebarea bună. Ce se întâmplă după cele 30 de luni? În timpul celor 30 de luni întâi, regulile vor fi foarte diferite în ceea ce privește începerea folosirii aparatelor în Uniunea Europeană. Și după cele 30 de luni, mă tem, nu pot să afirm acest lucru, dar mă tem că măsura ar deveni mai stringentă dintr-o dată. Și atunci ar trebui să începem să facem o analiză costuri-beneficii complicată, dacă se justifică folosirea echipamentelor și așa mai departe. Dar în regulamentul 300 există o modalitate de a evita această situație. respectându-se normele în ceea ce privește drepturile omului și sănătatea. Anumiți deputați au pus întrebări în legătură cu costurile. În momentul de față are loc o dezbatere între Parlament și Consiliu. Tocmai în legătură cu mm, următorul lucru. Aceste măsuri suplimentare de securitate trebuie plătite de aeroporturi sau de contribuabili? Eu înțeleg ceea ce ați spus, dar nu doresc să dau acum un răspuns. We have already... Știți că am făcut uh, deja, am mers în, în direcția acestei, acestei reflexii pe care o vom uh, privilegia și în continuare. Nice, no, I, I... Acum, Mă tem că nu voi putea răspunde la toate întrebările, dar um, pe lângă ceea ce am spus deja, uh, după cum am spus, se pune problema costurilor care trebuie luată în considerare. Încă o dată, în general, dacă se schimbă regulamentul, dacă folosim scanere de securitate sau cum le vom spune, pe lista mijloacelor posibile de control, pentru mine este foarte clar că folosirea lor nu va fi obligatorie, așa cum nu este obligatoriu, obligatorie folosirea câinilor. Deci, nu va fi obligatoriu să se aplice aceleași, aceleași metode de control um, în toate aeroporturile. Probabil că aeroporturile mari le vor folosi mai ales și aeroporturile mici regionale probabil vor folosi alte uh, metode, de exemplu percheziții corporale mai uh, amănunțite și așa mai departe, sau com- altă combinație a diferitelor metode de control. Uh, Cred că este foarte clar și foarte mulți parlamentari au subliniat acest lucru încă de la bun început. Și anume că trebuie să avem o abordare comună în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Știm foarte bine ceea ce se întâmplă în momentul de față și trebuie să ne asigurăm de faptul că cei care se ocupă cu afaceri interne, cu justiție, uh, cu justiția, vor uh, ține seama și de aceste aspecte. Și pot să vă asigur de un lucru, și anume că acest raport a fost uh, discutat în cadrul Colegiului de Comisari și a reieșit foarte clar faptul că întreaga comisie îl susține. Apoi, acest raport este susținut în cadrul comisiei pentru că aici am avut și o dezbatere amănunțit, aprofundată pe aceste subiecte. Acum, în ceea ce privește nivelul internațional la care s-a referit domnul Van Orden. Este foarte clar că e vorba de un subiect internațional și că trebuie să abordăm acest subiect la acest uh, nivel în cadrul uh, Organizației Internaționale de Aviație Civilă. Mai există și alte instanțe în lume care au uh, încurajat folosirea acestor scanere corporale și nu trebuie să uităm riscurile și amenințările de terorism care ar putea proveni din țări care deocamdată nu au aceste uh, măsuri de control atât de sofisticate precum cele pe care le utilizăm noi în Uniunea Europeană, în Canada, în Statele Unite și așa mai departe. Și care poate nu au această posibilitate de a se ocupa în mod specific de aceste chestiuni. Deci trebuie să mai analizăm aceste uh, măsuri și să vedem cum acestea pot fi uh, suplimentate. Parcurg foaia mea pentru a vedea dacă am răspuns la toate întrebările, la întrebarea domnului Bradburn, pentru că domnul Bradburn a evocat exemplul Canadei. Vreau să fiu foarte clar. În momentul de față, ceea ce spunem este am, avem posibilitatea de a include aceste scanere corporale sau scanere de securitate pe lista Uh, mijloacelor de control utilizate în Uniunea Europeană. Întrebarea este, odată ce acestea sunt introduse în aeroporturi, cum anume ne vom ocupa cu copii, de, de, de copii, de femeile însărcinate, de persoanele cu handicap. Încă nu avem un răspuns la această întrebare și este evident că e un element de dezbatere pe care trebuie să îl aprofundăm în momentul în care vom lua acele măsuri, vom adopta acele măsuri de implementare și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a ne ajuta să găsim cadrul cel mai potrivit, în așa fel încât să avem un echilibru uh, foarte clar uh, între lupta noastră împotriva terorismului, pe de o parte, și pe de altă parte uh, respectarea demnității umane și a tuturor chestiunilor legate de sănătate. Cred că am răspuns, domnule președinte, uh, la mare majoritate, dacă nu chiar la toate întrebările ce mi-au fost adresate, la unele am răspuns în mod mai general. Nu știu dacă toată lumea este mulțumită de răspunsul primit. În cazul în care cineva este nemulțumit, vă rog să-mi faceți semn și rămân la dispoziție. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc, domnule Reuton. Uh, nu vreau acum să văd o armată întreagă de mâini care se ridică. Dacă uh, există persoane care se referă la uh, puncte de procedură, atunci acestea să fie puncte de procedură. Dacă nu, e bine, am să fiu foarte strict. Doamna Ludford, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Punctul meu de procedură este următorul. Domnul Reuter a spus că aici începem o dezbatere dar în ultimele 18 luni vedem, știm că această dezbatere a avut loc între oamenii politici și în presă și acum poate că ar fi bine să încheiem dezbaterea și să avem niște recomandări, eventual într-o carte verde. Uh, cum putem să spuneți că acum lansăm dezbaterea? Noi așteptăm rezultate concrete, domnul președinte. Uh, a, doamna, doamna Latford, a, dumneavoastră știți foarte bine că asta nu era un punct de procedură, ci era un comentariu. Dar, în fine, haideți, acum să dau cuvântul doamnei Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un element pe care, la care vreau să mă refer. Domnul Reuters s-a referit la dimensiunile aeroporturilor care vor utiliza aceste scanere corporale. Noi știm că aeroporturile comerciale au anumite reguli. Uh, Uh, și poate că le se va cere oamenilor să uh, nu utilizeze acel culoar de securitate, ci un altul. Haideți să fim clari asupra, lucru, asupra elementelor pe care le dezbatem. Uh, în interesul dumneavoastră, ca Comisia Europeană, ar fi uh, în interesul dumneavoastră să existe această diferență între statele membre pentru a vedea dacă eficiența acestora este cu adevărat dovedită și vor exista disensiuni între statele membre pe această temă. Mulțumesc, doamna Boscurt. Mulțumesc, domnule președinte. Există un element care încă nu este prea clar în ceea ce privește intențiile comisiei, în ceea ce privește legislația. Se, vor, se va ținti mai bine modul în care se vor implementa aceste măsuri uh, legislative ce vor fi luate. Aș dori să știu dacă dumneavoastră ați văzut imaginile generale. Știți că există scanerul corporal, dar există și legături cu serviciile secrete. Însă n-ați răspuns la această întrebare a mea referitor la transmiterea acestor imagini. Mulțumesc, spune domnul președinte. Din câte înțeleg eu, e vorba de o procedură de comitologie. Domnul de Grantes? Pascual, dumneavoastră doreați să luați cuvântul, un punct de procedură? Da, domnule președinte, eu aș fi avut o întrebare. Uh, bineînțeles, raportul îl apreciez. Întrebarea mea este una asemănătoare cu cea a colegilor mei. Uh, este următoarea. Care este termenul pe care și-l acordă Comisia pentru a prezenta uh, recomandări concrete pe marginea acestor teme? Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Reuter se pare că acum aveți destule întrebări. Doar, doar, doar o întrebare, doar o întrebare, doamna Iala Sender. Întrebarea mea era următoarea. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană a discutat cu Controlorul European de Protecție a Datelor. Era o întrebare, nu există niciun raport pe această temă și aș fi vrut să am un răspuns. Mulțumesc, până domnul președinte. Deci, întrebarea uh, următoare este, de asemenea, care sunt termenele pe care le avem la dispoziție și care se va fi procedura? Mulțumesc, îmi cer scuze că n-am răspuns de la până început. În primul rând, da, ne-am consultat cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și înainte să facem orice fel de modificare a legislației, orice legislație suplimentară, sigur că ne asigurăm că implicăm și Autoritatea pentru Protecția Datelor. În al doilea rând, calendarul activităților noastre. Este foarte clar că în momentul de față credem că trebuie să modificăm legislația secundară, deci e vorba de procedura de comitologie, și, de asemenea, vor fi acte la două niveluri o procedură de comitologie care per, vă permite să aveți drept de veto, și anume adăugarea scanerelor de securitate ca mijloc de detectare și, în al doilea rând, schimbarea regulamentelor de pune, în, punere în aplicare, care vor detalia toate chestiunile pentru a ne asigura care sunt chestiunile legate de sănătate, ce tip de echipament se utilizează și, de asemenea, toate elementele care ne vor permite să ne asigurăm că drepturile omului sunt luate în considerare în mod corespunzător atunci când un stat membru decide să utilizeze aceste scanere ca mijloc de detecție. Deci mergem mult mai departe de uh, perchezițiile corporale, utilizarea câinilor și așa mai departe. Așadar, calendarul nostru. După cum am anunțat, vom efectua o evaluare de impact pe care, de fapt, o lansăm acum, suntem în, în proces de a o lansa și cred în momentul de față că vom încheia către sfârșitul anului. E, e cea mai bună evaluare pe care pot eu să o fac în momentul acesta. Dar sigur că în acest context, dezbaterea pe care o veți avea dumneavoastră și dezbaterea pe care o vor avea miniștrii vor fi foarte importante pentru a vedea care trebuie, care sunt elementele care trebuie să fie conținute de normele de punere în aplicare și am văzut o serie de chestiuni foarte importante. În primul rând, ce tip de tehnologie trebuie utilizată? Uh, în ceea ce privește, de exemplu, tipul de raze X. Ce tip de tehnologie uh, să fie utilizată pentru a ne asigura și deci, doamnă Lătfărt, sunt puțin în dezacord cu dumneavoastră, pentru că am avut dezbaterea cu privire la diferite tipuri de mașini și acum trebuie să avem o dezbatere pe baza tehnologiei disponibile. După cum am descris în raport, e vorba de o tehnologie care poate să uh, facă față tuturor chestiunilor care au fost, uh, care au apărut în dezbaterea de acum 2 ani, și anume tipul de echipament care putea să fie utilizat în momentul acela. Deci trebuie să utilizăm uh, nivelul actual al tehnologiei și pe baza acestuia să Uh, facem o prescripție, adică să uh, impunem utilizarea anumitor echipamente în cooperare cu Autoritatea pentru Protecția Datelor. Mulțumesc, domnule Rote, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile oferite uh, colegilor. Vom continua cu activitatea noastră pe baza discuției noastre de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Okay, next item on the agenda. Punctul următor de pe ordinea de zi este raportul domnului Stex, formalitățile de raportare aplicabile navelor, dar că cer scuze că uh, discutăm puțin mai târziu decât trebuia, dar îți dau acum cuvântul. Și cei care pleacă acum, vă rog, plecați în liniște și vă rog frumos orice fel de discuții să fie în afara sălii. Domnule Stex. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră. Am uh, ajuns la un consens împreună cu Consiliul, la un acord și de aceea va exista o singură lectură. Deci vom putea să adoptăm textul la următoarea sesiune plenară, în iulie, și acest text se află și pe agenda coreperului din, din 23 iunie, adică de mâine. vreau să trec prin cele pe care le-am realizat și prin cele pe care nu le-am realizat. Să vă ofer o perspectivă. Luni, atunci când am ajuns la un acord, am avut senzația că am făcut mult prea multe concesii. Dacă aș fi negociat mai mult, poate că aș fi putut să obțin mai mult, dar probabil că e un sentiment pe care fiecare negociator îl are. Uh, ai senzația că atunci când cedezi, dacă ai fi presat mai mult, ai fi obținut mai mult. În orice caz, principiul de bază este vorba de o simplificare a formalităților și acest principiu a fost acceptat. În decursul discuției, din păcate, statele membre au discutat întotdeauna despre costurile operațiunii, ce costă asta, ce costă cealaltă, niciodată nu au zis, de, deci, bun, și ce aduce în plus această măsură sau alta. Din păcate, uh, aspectele legate de mediu, de exemplu, nu au fost menționate niciodată. Este vorba de, așadar de o armonizare a formalităților. În al doilea rând, va exista un uh, sistem de schimb de date electronic, astfel încât uh, există un formular electronic care, prin care datele sunt introduse într-un sistem și apoi acest sistem face ca datele să ajungă acolo unde trebuie. Ce e important e că avem această fereastră unică, single window în engleză, care este greu de tradus. Așadar, un singur punct de contact, ceea ce este foarte important. Am subliniat de mai multe ori chiar dacă poate e greu de formulat, tot ce are de-a face cu nave și cu circulația acestora și cu uh, chestiunile vamale și tot ce vine pe lângă, migrație, listă de pasageri, de echipaj, toate aceste chestiuni sunt uh, introduse în sistem printr-o fereastră unică. Parlamentul a subliniat că acest lucru este foarte important și ne-am asigurat că acest element va rămâne în text. Uh, Consiliul a dorit să facă um, să facă o eliminare, iar noi am acceptat să existe o derogare pentru navele care circulă între porturi europene. Ceea ce n-am reușit să obținem a fost existența unei reglementări pe baza pe baza um, perioadei de um, a navelor în porturi din state membre. Aici există un uh, paragraf uh, care conține toate elementele care nu au fost încă rezolvate și unde așteptăm încă răspunsul din partea Comisiei pentru a vedea cum putem să progresăm și pe aceste elemente. În orice caz, uh, în ceea ce privește principiul de bază, cel al simplificării administrative, cred că am reușit să obținem ceea ce doream. Parlamentul ar mai fi dorit să includă încă două elemente. În primul rând, o singură limbă. Consiliul nu, nu a acceptat acest lucru. De la început, președinția um, spaniolă a spus foarte clar, dacă vreți să trecem aici cuvântul limbă, acest lucru e o problemă. Nu putem să acceptăm din punct de vedere politic acest lucru și dacă amendamentul Parlamentului va rămâne, atunci nu vom ajunge la un acord. Ni s-a spus foarte clar de la bun început. Am încercat să reușim să introducem uh, acest element în raport, pentru că eu cred că limba este foarte importantă, dar n-am reușit să o introducem într-un articol. Există doar ca și uh, element de, uh, pe care într-un element pe care vreau să vi-l citesc direct în engleză. Se spune că uh, problemele de limbă sunt un obstacol uh, pentru uh, raport, formalitățile de raportare. Statele membre ar trebui să facă toate eforturile posibile pentru a facilita uh, formalitățile de raportare conform practicilor internaționale, încercând să găsească un uh, mijloc de comunicare Uh, corespunzător. Bine, cum se interpretează acest, uh, acest paragraf? E clar că limba este importantă și că toate statele membre trebuie să facă toate eforturile pentru a facilita comunicarea orală și scrisă și, în al treilea rând, e clar că avem nevoie de mijloace de comunicare comunica, comunitare. Și dacă interpretăm astfel acest uh, paragraf, rezultă rezultatul acestei interpretări ar fi că e nevoie de o singură limbă sau de un singur sistem. Așadar, nu am uh, reușit să includem cuvântul limbă sau să spunem care trebuie să fie limba utilizată, dar prin formularea uh, pe care v-am citit-o, cred că, de fapt, trebuie să se utilizeze o singură limbă, ceea ce a fost obiectivul nostru de la bun început, pentru că dacă nu ai o singură, limbă, nu poți să ai același mijloc de comunicare orală și scrisă. În al doilea, un, un al doilea punct în care Parlamentul ar fi avut o prioritate, și anume uh, includerea uh, includerea uh, transportului uh, intern ce spunem noi aici? Spunem că și transportul intern este important și solicităm în articolul 11 Comisiei să ne facă o propunere foarte clară. În primul rând, în ceea ce privește extinderea acestor reglementări de simplificare și, în al doilea rând, combinarea uh, sistemului pentru transportul maritim și pentru căile navigabile interioare. Consiliul nu a fost de acord cu noi, dar noi am subliniat cât de important este pentru noi să includem uh, cât mai mult din uh, transportul pe căile navigabile interioare, pentru că uh, transportul maritim și cel pe căile navigabile interioare, pe râuri, trebuie să fie armonizate. De asemenea, un alt element foarte important pentru noi a fost uh, acela al uh, uh, marinarilor. Uh, ei au spus, nu ne, comisia a spus, nu ne interesează acest lucru, noi interesează să simplificăm formalitățile. Dar uh, ce am reușit să obținem a fost o declarație comună a Consiliului și a Comisiei în care aceștia spun că vor verifica dacă vor exista um, în porturile europene se va solicita, de fapt, Comisiei să verifice acest punct, pentru că statele membre doresc o reglementare separată per stat membru, iar noi am solicitat foarte clar să existe un cadru european clar. In... Ceea ce este important, după părerea mea, este să se spună apoi că acest cadru trebuie să se alinieze cu această declarație. Deci, trebuie să se facă o simplificare administrativă, acest lucru este important și, pe de altă parte, trebuie să se alinieze comunicării Comisiei în legătură cu gestionarea porturilor europene. Deci, cred că am făcut un pas înainte astfel și chestiunea mm, navelor pilot a fost uh, pusă uh, a fost uh, astfel promovată, a fost adusă în atenția tuturor. Apoi trebuie să vedem dacă se va respecta această declarație sau nu. Deci, limba, navigația în porturi și folosirea navelor de pilotaj, iată trei aspecte care nu erau acoperite uh, în legătură cu care poate am putea avea uh, un considerent în plus sau uh, o declarație a Comisiei și Consiliului. Deci, iată, am uh, obținut ceva aici. Chestiunea cea mai delicată era aceea a datei când trebuie să intre aceste dispoziții în vigoare? Comisia a spus februarie 2010, Parlamentul a acceptat, Comisia ne-a convins de tot felul de lucruri, mai ales în legătură cu uh, vama electronică e-customs și așa mai departe și ne-a spus că este un termen realist. Consiliul nu a acceptat acest lucru, a invocat, a invocat costuri, dificultăți și a propus 2017 uh, ca termen de aplicare. Noi am spus imediat că data 2017 este inacceptabilă și am dorit un termen cât mai apropiat în timp uh, de 2013. Până la urmă am obținut 1 iunie 2015, deci până la urmă s-a găsit o cale de mijloc, să spunem. Termenele de aplicare nu sunt de 2 ani, după cum a propus Consiliul, ci doar un an și jumătate. Deci, iată, am reușit să obținem și aici o, o reducere a termenului. Dar Bineînțeles, trebuie să vedem care vor fi realitățile. Deci dacă la primul, 1 iulie 2015 vom fi gata, nu vor mai fi necesare formalități pentru navigația de coastă, vom fi făcut un pas înainte. Eu am discutat cu multă lume și mi-am dat seama că începutul anului 2013 ar fi un termen prea apropiat în timp și ne întrebam dacă am fi putut să fim gata uh, pentru folosirea acestor dispoziții încă din 2013. Apoi, dacă cei care se confruntă în fiecare zi cu aceste realități îmi spun până în 2013 este imposibil, nu a avut rost să insistăm în negocieri. De aceea am acceptat compromisul 1 iunie 2015 și am constatat deja că atunci când se fixează o dată în statele membre, în porturi, oamenii încep deja să se pregătească și astfel porturile în general sunt gata mai repede decât uh, termenul stabilit. Iată ce am obținut. Trebuie să mulțumesc uh, colegului Bese, care a depus un amendament în legătură cu... de cu vizele și își retrage amendamentul pentru că Comisia ne-a spus că va face propuneri încă din anul acesta pentru a revizui textele. Domnule președinte, am dorit să depunem textul ca un, sub forma unui singur amendament pentru plenară. Dacă se adoptă alt amendament în plenară, atunci ne-am uh, ne-am uh, am, am fi, nu am mai respecta acordul la care s-a ajuns. Eu cred că textul este satisfăcător și permite să se facă un pas înainte important pentru piața internă, mai ales pentru navigația de coastă. De aceea cer colegilor să respecte aceste argumente și să se asigure că vom obține o majoritate pentru a adopta acest text în plenara din iulie și pentru a avea, deci, o directivă care va intra în vigoare peste câțiva ani pentru a se avansa și din punct de vedere al mediului și din punct de vedere comercial. Vă mulțumim, domnule Sturks, pentru raport util. Uh, domnul Grandes Pascual are cuvântul. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Există un proverb spaniol care spune că uh, noblețea obligă și eu țin să vă mulțumesc pentru poziția dumneavoastră și pentru atitudinea dumneavoastră și de bună gestionare a acestui subiect uh, atât de dificil. Cred că propunerea va ajunge la, uh, până la capăt întreagă și fără, nevătămată. Noi am înțeles uh, pe durata dezbaterilor că nu existau diferențe prea mari și ajungem la concluzia că cel mai bine este să acordăm raportorului un mandat uh, Uh, care să permită să negocieze cu Consiliul, în așa fel încât să putem să obținem uh, obiectivele care sunt posibile, pentru că se spune de multe ori când vizezi prea mult, nu poți să realizezi atât de mult, obții mai puțin. Și cred că această muncă a fost realizată cu demnitate, ținându-se seama de concluziile la care s-a ajuns în această comisie. De aceea, domnule președinte, în numele grupului PPE, eu sunt absolut de acord cu Uh, conținutul acestui text. Uh, un amendament în ședința plenară din plen, în ședința plenară din iulie și ce putem spune este că uh, la bun început uh, au existat probleme. Uh, uh, bineînțeles, problema lingvistică este una importantă, dar până la urmă ne putem înțelege și nu cred că adoptarea acestui subiect ar însemna uh, o modificare uh, substanțială a textului. Aici nu e vorba de o problemă a președinției spaniole, ci era o problemă de uh, negare negarea poziției unor state membre deosebit de importante, uh, pentru că de multe ori există poziții clare uh, care ar putea duce la un impas în acest subiect. Și deci vedeți că s-a meritat faptul că s-au căutat soluții, s-au găsit soluții incluse în considerent, în așa fel încât să nu se transforme într-un principiu ceea ce în timp ar putea să devină reglementări ale dreptului uh, maritim și care funcționează în mod normal, fără dificultăți. Apoi, acest subiect a fost unul dificil de rezolvat și cred că s-a reușit rezolvarea acestuia în mod corect tema aceasta de uh, intrare în vigoare și anume data precisă când unii au spus da, pentru unii deputații era o temă care revine în mod uh, frecvent. Comisia propune întotdeauna o dată mm, foarte ambițioasă, o dată apropiată în timp. Consiliul întotdeauna are tendința de a amâna lucrurile și atunci raportorul trebuie să fie acel factor de echilibru Uh, în așa fel încât să se ajungă la o mulțumire a tuturor părților implicate. Și cred că faptul că s-a ajuns la un acord pe marginea acestui subiect este un element pozitiv. Și nu cred că uh, ar fi fost bine să amânăm lucrurile la infinit, să le amânăm la calendele grecești. Uh, Aici e vorba de transport maritim fără bariere. Asta obținem și prin aprobarea acestei directive vom favoriza transportul pe distanțe scurte, transportul maritim, se va ajunge la echilibrul intermodal și vom reduce în mod semnificativ numărul de formalități administrative care până în prezent erau lente, dificile de realizat, o adevărată povară. Iar această simplificare este una esențială. Bineînțeles, noi avem datoria de a uh, favoriza capacitățile și posibilitățile de transport maritim și dacă nu facem acest lucru, nu vom ajunge uh, la niciun rezultat concret. De aceea, domnule președinte, iată, poziția mea este foarte clară în numele PPE. Cu tot, suntem de acord cu poziția exprimată de, de domnul Sterks, mandatul pe care l-am încredințat l-a îndeplinit în mod satisfăcător și cred eu că vom ajunge în ședința plenară cu o poziție clară care va fi susținută de o mare majoritate. Dacă există și opinii divergente, bineînțeles, acestea trebuie să fie respectate. Dar țin să vă felicit încă de pe acum pentru munca depusă. Mulțumesc și acum domnul El Cadraui din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Și foarte pe scurt, împreună cu raportorul nostru fictiv, Guido Milani, care din păcate, raportorul nostru din umbră, Guido Milani, care din păcate nu este prezent, țin să vă spun că grupul socialiștilor și democraților vă susține și considerăm toate aceste modificări ca fiind un amendament unic, în așa fel încât să nu existe și alte amendamente. Mie mi se pare că pachetul este un pachet bun care va duce cu siguranță la o simplificare administrativă în acest sector al navigației de coastă, și al navigației intra-europene. Este un element pozitiv ce merită să fie salutat. Competitivitatea navigației maritime față de alte moduri de transport care funcționau deja într-o piață internă fără prea multă administrație, ei bine, putem spune că o astfel de simplificare pentru acest uh, sector al navigației maritime este un uh, lucru bun. E adevărat că a trebuit să cedăm câte ceva în fața Consiliului, să ajungem la un compromis, dar constat că dumneavoastră ați negociat foarte uh, bine. Uh, din câte a spus dumneavoastră, am înțeles că și Comisia se angajează să facă o propunere cât mai repede cu putință, tocmai pentru a crea un cadru clar, ceea ce, bineînțeles, este un lucru bun. Acum, în ceea ce privește utilizarea limbilor, problema lingvistică, avem aici deja o orientare, orientare, aș spune, poate nu prea concretă, dar o orientare. O, și poate că era un subiect mult prea sensibil și delicat pentru a merge mai departe decât atât. Iar acum, în ceea ce privește data de intrare în vigoare a acestui uh, regulament, având în vedere ceea ce ați spus dumneavoastră cu privire la uh, modul în care funcționează sectorul și observațiile făcute de reprezentanții acestuia, e bine, cred că data pe care dumneavoastră ați propus-o este una destul de bună. Ar, ar fi fost bine un pic mai devreme, dar asta e situația. Deci, pe ansamblu, susținem ideile dumneavoastră și a, adoptăm acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul domnul Bese. Foarte pe scurt, câteva observații, domnule președinte, care merg în uh, favoarea uh, recomandărilor făcute de domnul Stex, a cărui raport, bineînțeles, ne-a dus la un punct de echilibru ce trebuie salutat și asta în ciuda dificultăților și încetinelilor pe care le-am constatat uh, la nivelul Consiliului dificultăți în ceea ce privește data de intrare în vigoare. Aveam senzația uneori că uh, se trăsese frâna de mână uh, în mod frecvent și repetat. Obiectivul este unul foarte clar și pentru grupul meu politic al versiilor europene, al ecologiștilor, obiectivul acesta este foarte prețios și anume să se favorizeze uh, Uh, transportul maritim față de alte modalități de transport care uh, sunt mult mai nocive în ceea ce privește echilibrul economic, cât și echilibrul uh, și protecția mediului înconjurător. Deci e vorba de un adevărat progres. Domnul Stex a enumerat toate avantajele acestui text. Compromisul poate fi acceptat, noi îl vom susține iar Uh, linia, aș spune eu, roșie sau, mă rog, dificultatea pe, pentru noi este data de intrare în vigoare. Nu vom accepta o amânare suplimentară a acestei date dincolo de 1 iunie 2015, dată ce a fost fixată de ansamblul participanților care au, uh, care au uh, contribuit la lucrările uh, Uh, referitoare la acest document. Regret, bineînțeles, faptul că această chestiune a unei, de lingvistică, utilizarea unei limbi comune, deocamdată este destul de vagă, aș fi preferat o atitudine mai uh, voluntară, dar în fine, haideți să nu facem mofturi acum. Grupul meu va susține această muncă și depusă de domnul Sterks și se va pronunța în favoarea acestui document. Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Meisner? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să fiu să mă bucur de laudele aduse domnului Ștex, pentru că cred că, într-adevăr, a făcut o treabă grozavă. 2015, cred că este cam târziu ca dată de punere în aplicare, pentru că doream o îmbunătățire, o adaptare la tehnologia de astăzi și o simplificare a birocrației și să așteptăm atât de mult, nu mi se pare grozav dar cred că este un compromis pe care trebuie să-l acceptăm. S-au obținut într-adevăr multe, form- armonizarea formalităților, uh, tehnologia electronică, această single window, fereastră unică, care va fi cu siguranță foarte utilă. Uh, faptul că se protejează datele este din nou un lucru bun și uh, îmi pare rău că unele elemente n-am reușit să le obținem dar nu am închis ușa acolo, ci există perspective în continuare de a purta negocieri pe elementele respective. În ceea ce privește limba, de exemplu, cred că se va ajunge la utilizarea limbii engleze ca și în aviație, de fapt pentru că ar fi logic așa. Trebuie să rămânem pe drumul respectiv, să nu uh, pierdem speranța. La fel ca și uh, în ceea ce privește transportul pe căile navigabile interioare. Eu m-am mirat că statele membre nu au dorit uh, acest lucru și eu cred că în aceste puncte și în ceea ce privește pe marina, trebuie să vedem ce se va întâmpla pe viitor și să rămânem, să ținem în continuare de dorințele noastre, pentru că poate vom putea totuși să obținem ce dorim. Mulțumesc și la sfârșit domnul Van Dalen. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul principal a fost atins și acesta este un lucru bun se va permite o simplificare majoră și cred că s-a făcut un pas important înainte pe calea simplificării pe piața internă și acest obiectiv principal este cel care contează cel mai mult. Deci, voi încerca să apăr acest text uh, pe lângă colegii din grupul nostru. Uh, cer colegilor mei să întrerupă discuția sau să o continue în altă parte. Deci, în ceea ce privește data, data mi se pare realistă. Diverse servicii trebuie să facă eforturi pentru a obține rezultatul dorit, deci suntem de acord cu data. Problema este formularea care mi se pare relativ vagă, pentru că până la urmă statele membre pot să, în ceea ce privește navigația în apele interne, um, dacă Comisia consideră că e necesar să facă o propunere, o va face. Dar dacă consideră că nu trebuie să facă o propunere, Comisia totuși trebuie să ne spună de ce Poate colegul Sterk s ar putea să ne facă precisări în acest sens. Acum, în ceea ce privește navele pilot, abordarea este bună pentru că se propune un cadru clar, deci în legătură cu, în, printre aceste trei puncte, um, cel legat uh, de navele pilot este cel care îmi convine cel mai mult. În numele comisiei are, cuvânt, domn, are cuvântul domnul Theo Lugaitis. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt domnul Ferlughitis. În numele comisiei doresc să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut. Este modest când uh, prezintă ceea ce a reușit să obțină, pentru că aș spune că practic a reafirmat uh, și a reușit uh, să obțină menținerea în propunerea unor anumite aspecte pe care colegii din Consiliu vreau să le elimine complet. Um, uh, unul dintre aceste aspecte foarte important este, cel, este ghișeul unic. Dorim să progresăm pe această cale Și nu degeaba am făcut uh, comunicarea și diferitele propuneri în legătură cu uh, spațiul comun european de transporturi fără bariere. Deci insistăm asupra acestui uh, aspect care este foarte important în cadrul strategiei noastre și pentru a folosi cuvintele comisarului Calas, trebuie să continuăm eforturile pentru um, a promova inovarea și tehnologia, pentru a facilita uh, <clears throat> activitatea cetățenilor uh, și viața administrației. Vom continua eforturile în acest sens. În legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră, în legătură cu, rap- cu rapoartele pe care trebuie să le facă comisia, am, uh, am notat ceea ce ați spus și să nu credeți că nu vom ține cont de ceea ce ați spus. Și noi uh, ținem la aceste aspecte, cum ar fi integrarea transporturilor maritime și fluviale într-un singur sistem. Aceasta este viziunea noastră pe termen lung și deja facem eforturi majore în legătură cu serviciile de informare pentru transporturile pe fluviale. La anul vom face o propunere i-maritim um, care va merge mai departe decât se va ajunge cu această propunere. Dorim uh, o directivă pentru monitorizarea traficului. Următorul pas este acest raport și următorul pas va fi, uh, vor fi alte aspecte care se vor adăuga în cadrul comunicării transport, pentru transporturile maritime. Deci toate acestea fac parte dintr-o strategie care va continua. Ne este cu siguranță ultimul nostru cuvânt și ne bucurăm mult că am avut sprijinul, am beneficiat de sprijinul Parlamentului și de sprijinul raportorilor din umbră și din partea grupurilor politice. Bineînțeles, au existat și probleme, am avut aventuri în legătură cu datele de aplicare. Noi dorim, bineînțeles, să reducem povara administrativă, nu doar a noastră, ci și uh, în general și se mai pune și problema uh, uh, prerogativelor delegate dar sunt sigur că mâine în Coreper, nu, poi mâine în Coreper, logica va avea câștig de cauză și ni se va adopta un sistem, un sistem de prerogative de acte delegate care va fi satisfăcător pentru toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată și mă, mă voi opri aici. Mulțumim. În legătură cu actele delegate, Abordarea noastră este una similară cu cea din raportul Sajan și uh, punctul de vedere al Parlamentului în legătură cu acestea. Deci avem uh, poziții similare. Doriți să mai adăugați ceva, domnule raportor? Doresc să mulțumesc uh, colegilor care uh, m-au uh, ajutat și colaboratorilor lor. Cred că majoritatea sprijină textul propus. Textul a fost trimis prin e-mail raportorilor din umbră, deci este disponibil pentru a răspunde la întrebarea domnului Vandal în legătură cu navigația pe apele interne. E vorba de probleme pe care nu le-am rezolvat pentru că au existat dificultăți de ordin practic, de exemplu în legătură cu navigația pe apele interne. Iată de ce la articolul 11a am cerut Comisiei să alcătuiască un raport pe care să ne-l prezinte într-un termen de 3 ani, deci avem un termen de aplicare de un an și jumătate și cel, maxim un an și jumătate după aceea Comisia trebuie să ne prezinte un raport în care examinează posibilitatea folosirii simplificării și pentru navigarea internă. Trebuie să ne spună clar dacă da sau nu, pentru că lucrurile nu sunt foarte simple. În al doilea rând, serviciile de informare sunt compatibile cu sistemul existent, cu ce se propune în uh, directivă și, în al treilea rând, cum se poate merge mai departe în armonizarea și coordonarea acestor rapoarte. În al patrulea rând, este posibil sau se poate folosi simplificarea și pentru nave care au fost într-un stat terț și cum la um, nivelul uh, vămilor apar diverse dificultăți și trebuie să vedem cum putem să le conturnăm. În uh, al cincilea rând, se pare că nu există multe date disponibile în legătură cu navele care navighează în uh, interiorul Uniunii Europene și câte nave vin uh, din Norvegia, din Rusia, merg în uh, Algeria, în Maroc și așa mai departe. Toate aceste date sunt uh, importante și Comisia ne va prezenta un raport pe această temă și dacă va fi nevoie, nu putem să spunem Comisiei că trebuie neapărat să propună ceva, trebuie să cerem frumos uh, Comisiei să propună ceva, dacă, pentru că, bineînțeles, uh, doar Comisia poate decide dacă propune legislație sau nu. Deci, noi am spus foarte clar în ce direcție dorim să avansăm și care sunt uh, întrebările pe care le punem Comisiei și Consiliul este de acord, pentru că inițial Consiliul nu dorea să se pronunțe și acum se cere Comisiei să examineze anumite lucruri și dacă e necesar să facă propuneri de uh, legislație. Comisia ne spune că speră să, realize, să se realizeze spațiul maritim al Uniunii, deci Comisia spune clar că beneficiază de sprijinul uh, și spunem Comisiei că beneficiază de sprijinul Parlamentului și Consiliului în acest sens. Deci cred că am făcut un pas înainte important și în ceea ce privește actele delegate. Trebuie să vă spun că nu am uh, intrat în această discuție eu personal, am lăsat serviciul juridic uh, să o facă. Nu știu care va fi nici rezultatul de poimine, poimine în Coreper. Și oricum uh, voi accepta avizul serviciului juridic. Mulțumesc încă o dată colegilor care m-au ajutat. Vă mulțumim, domnule Sturks. Doresc să mai spun și eu un lucru. Așa trebuie să se facă lucrurile. Nu doresc uh, să amintesc uh, ce s-a întâmplat în alte comisii, dar atunci când unii raportori prezintă uh, avizul lor personal și nu punctul de vedere al comisiei, uh, vor, au probleme până la urmă și săptămâna trecută în plenar a apărut această problemă. În acest caz, uh, lucrurile au mers foarte bine cu raportorii din umbră, raportorul a respectat mandatul din partea comisiei și, sincer, așa trebuie să meargă lucrurile. Deci, mulțumim, Dirk, pentru faptul că ai făcut lucrurile așa cum trebuie făcute lucrurile. Nu că aș avea vreun dubiu că s-ar putea face altfel lucruri în această comisie. Atunci, cred că am uh, încheiat. Votul în plenară, Dirk, va avea loc în iulie. Mulțumesc! Dezbaterea va avea loc uh, luni seară și votul probabil va avea loc marți. Sper, spune domnul președinte, după cum știți, a existat un schimb de scrisori între mine și președintele Parlamentului în care am întrebat dacă suntem singura comisie nocturnă din Parlamentul European și uh, ca rezultat am fost mutați de marți seara pe luni seara, deci situația e un pic mai bună, dar ar fi fost mai bine să putem să păstrăm um, momentul prevăzut inițial, care ar fi fost cel mai bun, dar mă rog. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc deputaților, reluăm ședința mâine la ora 9 când vom vota, vă rog să aduceți cardurile, mulțumesc și uh, interpreților, uh, spune domnul președinte, inclusiv uh, interpreților uh,